punct de pe ordinea noastră de zi. Stimați colegi, aș dori să părăsiți sala în liniște. Și asta ne discutând prea mult uh, nici pe hol. Vă rog. Uh, Doamnelor și domnilor, haideți să începem discuțiile legate de următorul nostru punct de pe ordinea de zi. Vă rog, spune domnul președinte. Sorry, sorry. Is, is, is, a, is a list? Is a list, yeah? It's a list. Yeah? I, I didn't understand. Well, perhaps if you use your hammer. A ah, hammer. Hammer. Okay, hammer. Great. Congratulations to Mr. Brock and Mr. Felicitări uh, domnului Bronc, uh, Brock și domnului Gualtieri. Încă o dată felicitări, dar vă rog, stimați uh, colegi, așezați-vă sau părăsiți sala. Toate cele bune raportorilor. Îi felicităm. <laughs> Po głosowaniu pierwszym punctem porządku dziennego după vot, următorul punct, următoarele puncte sunt declarația Comisiei și Consiliului în legătură cu pregătirea reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011. Vom continua dezbaterea care va fi deschisă de doamna Enico Gheori, ministrul care reprezintă președinția maghiară. Aveți cuvântul, doamnă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Buzek, domnule președinte Barroso, domnule comisar, stimați membri. Salut uh, oportunitatea de a apărea în fața noastră înaintea următoarei întâlniri a Consiliului European. Știți foarte bine că va fi o întâlnire foarte intensă din cauza evenimentelor neprevăzute din ultimele două săptămâni. Dați-mi voie să vă prezint principalele probleme de pe agenda, de pe ordinea de zi a Consiliului European și eh, știți că vor fi trei puncte importante. În primul rând, pachetul economic cuprinzător, care sperăm că va fi aprobat de șefii de stat și de guvern, apoi Libia și vecinătatea sudică și situația din Japonia. <clears throat> Dați-mi voie să încep cu problemele economice și politice. Sperăm că pachetul uh, economic va fi adoptat de Consiliul European pentru a răspunde, pentru a reacționa la criza economică și financiară. Și dați-mi voie să mă refer la șase elemente majore ale acestui pachet. Primul este încheierea primei uh, faze a semestrului european cu uh, respectarea priorităților de consolidare fiscală și reforme structurale. După cum știți, acest ciclu a început mai la începutul anului cu prezentarea unui studiu al Comisiei și aduce la oraltă diferitele recomandări de politici care sunt menite să ajute la păstrarea competitivității internaționale a Uniunii Europene și la realizarea obiectivelor UE 2020. Primul semestru european va fi încheiat acum cu aprobarea Consiliului European privind uh, consolidarea fiscală și reforma structurală, conform concluziilor pregătite de, ECOFIN, de Consiliile ECOFIN și EPSCO. Raportul care a fost pregătit uh, de către președinție a fost salutat de Consiliul General luna trecută. Statele membre vor lua în considerare aceste orientări de, uh, generale de politici atunci când își stabilesc uh, programele de stabilitate și de convergență care trebuie uh, supuse în aprilie. Consiliul, uh, după evaluarea Comisiei, își va oferi propria sa evaluare și uh, orientări către statele membre în luna iunie, atunci când uh, deciziile bugetare importante sunt încă într-o fază pregătitoare în majoritatea statelor membre. Scopul președinției maghiare este să încheie primul semestru european până la Consiliul din iunie 2011. Al doilea element se referă la întărirea guvernanței economice și aici Parlamentul European joacă un rol decisiv. Consiliul a făcut deja un pas înainte foarte important. Ministrii Economiei și Finanțelor au, fost, au căzut de acord asupra abordării generale a Consiliului privind cea, cea de șase propune, cele șase propuneri legislative privind întărirea guvernanței economice. Aceasta permite președinției să înceapă negocierile cu Parlamentul European. După cum știți, Consiliul are un termen limită pe care trebuie să-l respecte, și anume iunie 2011, până când trebuie să ajungă la un acord politic pe acest pachet legislativ. Patru din șase propuneri uh, sunt subiectul codeciziei. Știm că termenul limită impus de Consiliul European nu obligă niciun fel Parlamentul European însă folosesc această oportunitate solemnă pentru a cere cooperarea Parlamentului ca să putem ajunge la un acord politic până în iunie. <clears throat> Asta ar transmite un mesaj care să asigure piețele și mai ales cetățenii noștri care așteaptă de la noi să protejăm moneda euro și economiile noastre. Avem așadar o responsabilitate comună, noi și Parlamentul, pe această chestiune Primul ministru maghiar este pe cale să se întâlnească cu raportorii și uh, coordonatorii responsabili de acest pachet și sper că vom avea o cooperare cât mai fructuoasă cu Parlamentul. Al treilea element este uh, restaurarea sănătății, refacerea sănătății sistemului bancar prin noi teste de stres mai ambițioase. Miza este un nou pact pentru euro și extinderea acestuia și acestor principii uh, la statele din afara zonei euro care vor să se alăture prin intermediul unor planuri naționale de implementare. Apoi, finalizarea activităților privind mecanismul european de stabilitate și a întăririi uh, Facilității de Europene de Stabilitate, bazându-ne pe acordul de la întâlnirea ministerială Eurogrup Plus din 21 martie și cu toții știți că în cadrul termenelor de referință ai mecanismului european de stabilitate se spune că informații uh, s-a inclus o referință la faptul că uh, Parlamentul va fi informat în legătură cu acest lucru și mă bucur de acest lucru. Apoi, al cincilea element, amendamentul la tratat pe care tocmai l-ați votat adoptarea acestui amendament privind Tratatul Funcționării Uniunii Europene se referă la uh, crearea viitorului mecanism ESM și din acest punct de vedere aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru votul pozitiv dat astăzi și cred că a fost un mecanism foarte, un, o contribuție foarte importantă din partea noastră privind mecanismul de stabilitate european. Consiliul European își va încheia activitatea și la, pe această temă și la următoarea întâlnire va adopta un pachet de măsuri cuprinzătoare care să reacționeze la criza economică, să păstreze uh, stabilitatea financiară și să creeze condițiile pentru o creștere economică stabilă și crearea de noi locuri de muncă. Dați-mi voi să mă refer acum la Libia și la vecinătatea sudică. Pe baza rezoluției Parlamentului din 10 martie și a concluziilor Consiliului European din 11 martie și a rezoluției Consiliului de Securitate 1973, Consiliul și-a exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu situația prezentă din Libia și a condamnat încălcările brutale și sistematice ale drepturilor omului, represiunea și violența împotriva uh, uh poporului libian uh, comise de guvernul libian. Uh, scopul uh, principal este protecția poporului libian și susținerea poporului libian pentru a-și realiza aspirațiile către o societate democratică. Colonelul Gaddafi trebuie să plece de la putere imediat. Reg... Regimul său și-a pierdut orice legitimitate și nu mai este un interlocutor pentru Uniunea Europeană. Așadar, ce acțiuni au fost întreprinse de către Consiliu? Mai întâi dați-mi voie să menționez sancțiunile. Pe 23 februarie, Consiliul a adoptat într-un timp record decizii privind măsuri restrictive împotriva regimului Gaddafi. Pe 10 martie și mai multe sancțiuni au fost adăugate asta incluz, incluzând uh, înghețarea asseturilor și uh, conturilor bancare, interdicții de călătorie și interdicția mm, uh, importurilor de arme care ar putea fi folosite pentru represiune, toate acestea adăugându-se rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Și dați-mi voie să adaug un al treilea, o a treia rundă de sancțiuni pe baza mandatului oferit de Consiliul de Afaceri Externe din 23 martie, Consiliul a adoptat astăzi, prin procedură scrisă, propunerea președinției maghiare de a extinde măsurile restrictive la și mai mulți cetățeni libieni și entități libiene și aceste sancțiuni sunt deja incluse, în, prin aceste sancțiuni este inclusă pe această listă și Compania Națională de Petrol a Libiei. În afară de sancțiuni, ce a făcut Consiliul? Președinția maghiară a pus pe agenda problema securității livrării de energie, a discutat impactul uh, crizei politice asupra pieței de energie, asupra securității energiei și a livrării de energie. Au fost de acord că Uniunea Europeană are suficient uh, petrol și gaz, totuși, din nou, discuția a subliniat din vulnerabilitatea Europei pe această chestiune și nevoia și mai mare a unei politici energetice comune care să includă măsuri cum ar fi diversificarea rutelor de transport și furnizare. Consiliul și-a exprimat satisfacția față de adoptarea rezoluției de Consiliul de Securitate a ONU 1973 și a subliniat hotărârea de a contribui la implementarea acesteia. Consiliul salută de asemenea summitul de la Paris drept o contribuție decisivă în implementarea acesteia deși contribuie în mod diferențiat, statele membre ale Uniunii Europene sunt hotărâte să acționeze colectiv și cu hotărâre alături de toți partenerii internaționali, în special Liga Arabă și alți eh, actori eh, regionali, pentru a implementa complet aceste decizii. Consiliul și statele membre vor susține deciziile uh, prevăzute de rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU pentru a proteja civilii și zonele care se află sub amenințarea atacului. Uniunea Europeană va continua să ofere asistență umanitară tuturor celor afectați și, desigur, la un stadiu ulterior va trebui să ajutăm Libia să-și construiască un stat democratic și să dezvolte uh, statul de drept. Uniunea Europeană se pregătește pentru a oferi Uh, susținere și ajutor umanitar în răspuns la cererea oficiului ONU privind problemele umanitare și sub coordonarea Națiunilor Unite. Aceste acțiuni vor respecta complet uh, liniile uh, și orientările uh, Națiunilor Unite în ce privește uh, situațiile de conflict și asistența oferită civililor. Acțiunile se vor desfășura conform rezoluțiilor Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite și declarațiilor Consiliului Națiunilor Unite din 11 martie privind protecția civililor, incluzând aici și măsurile maritime care se impun vom coopera la maxim cu Națiunile Unite, NATO și alte organizații. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene va continua contactele cu reprezentanții ONU, dar și cu liderii țărilor din regiune, incluzând Egiptul și Tunisia și acest proces uh, este, uh, se înțelege că are uh, un caracter de urgență și sperăm uh, că o, o nouă decizie a Consiliului se va lua până la sfârșitul săptămânii. Încă o dată, statele membre subliniază solidaritatea lor cu statele membre care sunt cele mai afectate de mișcările migratorii de populații și reafirmă hotărârea de a oferi susținere dacă situația va evolua președinția maghiară a pus această chestiune pe agenda Consiliului de Justiție și Afaceri Interne JAI de pe 24-25. Operațiunea Hermes a fost lansată în cadrul uh, sub auspiciile Frontex și mai multe state membre au contribuit cu resurse la această operațiune. Dați-mi voie să menționez ce s-a întâmplat în ce privește evacuările. Deja pe 23 februarie, președinția a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a susține uh, extragerea cetățenilor europeni din Libia. Această operațiune a fost susținută și de înaltul reprezentant pentru uh, politică externă inspirată de principiile stabilite în rezoluția Parlamentului European, responsabilitatea de a proteja, cu alte cuvinte, uh, Uniunea este gata să susțină orice activități, mai ales menite să ajute pe refugiați și uh, uh, care au legătură cu probleme legate de migrație. Ministrul Afacerilor Externe Janos Marton, împreună cu doamna comisar Malmström, vizitează acum Egiptul și frontiera comună dintre această țară și Libia, Ministrul Martoni a fost uh, la frontieră și a vorbit cu autoritățile locale și în declarația sa uh, făcută uh, la frontieră a spus că fără loviturile aeriene situația ar fi devenit insuportabilă. Acum situația este sub control datorită autorităților egiptene care Uh, au avut uh, o situație foarte înțelegătoare. Timp de, de trei zile încoace nu mai sunt uh, valuri de refugiați, dar situația încă este fluidă și nu știm dacă vor mai fi alte valuri de refugiați sau nu. Pe 3 martie și eu am fost la frontiera tunisiano-libiană împreună cu doamna comisar Gheorgheva pentru a ne informa despre starea de fapt de acolo. Situația era în continuare foarte grea. Mii și mii de oameni intrau în Tunisia în fiecare oră prin acel punct de frontieră pe care l-am vizitat noi evacuarea a fost cel mai important lucru în acel moment, pe 3 martie, și este în continuare foarte important ca statele membre să ajute la repatrierea uh, cetățenilor din țări terțe, mai ales muncitorii migranți. În absența unei delegații uh, a Uniunii Europene, ambasadorul maghiar la Tripoli a fost reprezentantul Uniunii Europene, a acționat în această capacitate, el se află și acum acolo și va continua să conducă eforturile diplomatice și consulare în numele statelor membre. În ce privește vecinătatea sudică, Consiliul European a avut o întâlnire pe 11 martie în care a declarat că revoltele democratice aduc schimbări dramatice în schimbarea în uh, vecinătatea sudică a Uniunii Europene și că sperăm că acestea vor duce la crearea unor societăți pluraliste, democratice, bazate pe drepturile omului și pe statul de drept. S-a subliniat faptul că agresiunea nu se manifestă numai în Libia. Trebuie să știm că și în Bahrain și în Yemen se întâmplă aceleași agresiuni împotriva cetățenilor și trebuie să spunem foarte clar că agresiunile nu sunt acceptabile nicăieri. Țările din regiune trebuie să decidă ele însele care este viitorul lor într-un mod pașnic și democratic. Uniunea Europeană va susține toate eforturile către schimbări democratice și către schimbări politice pașnice și către o mai eh, bună și proporțională distribuție a bunăstării. Uniunea Europeană se va consulta cu țările din regiune și va oferi susținere financiară și tehnică, incluzând controlul și managementul frontierelor și măsuri de a facilita întoarcerea migranților în regiunile lor. De asemenea, există planuri de a dezvolta capacitatea de a gestiona refluxurile de migranți și de refugiați. Am salutat Comisia Comună, uh, declarația comună a Comisiei, a Comisiei Europene și a înaltului reprezentant privind nevoia unui parteneriat pentru prosperitate și democrație în bazinul mediteranean pe baza unei, abor unei abordări uh, multidimensionale și Consiliul salută comunicările Comisiei și în special condițiile în care cooperarea și susținerea din partea Uniunii Europene către partenerii săi ar putea fi întărite foarte rapid o prezentare a ideilor uh, un, uh, și subiectelor pe care trebuie să acționăm mai mult. Trebuie să creștem plafonul pentru operațiunile Băncii Europene de Investiții în cazul țărilor mediteraneene care fac reforme politice și aici Parlamentul va avea de jucat un rol și contăm pe cooperarea dumneavoastră. Trebuie să adoptăm propunerea Comisiei care să permită Băncii uh, Europene de Investiții să uh, acționeze împreună cu alți actori implicați uh, Uh, în zona, să implementeze și să acționeze în zona uh, Mediteranei de Sud. De asemenea, trebuie să adoptăm regulile privind uh, originea pan-mediteraneană și, în fine, o adoptare până în iunie 2011 a regulamentului care crește cap- capacitățile Frontex. Acesta cred că este un lucru foarte important. Mă voi opri aici, nu voi vorbi despre Japonia pentru că avem un nou punct pe uh, ordinea de zi. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri și vreau ca Parlamentul să aibă o imagine foarte clară a ce s-a întâmplat. Președintele, mulțumesc, doamnă. Domnul uh, Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei. Domnule președinte, domnule domnul ministru Gheorghe, stimați eurodeputați, cum spuneam uh, săptămâna trecută în uh, Parlamentul European, ceea ce va pune la punct uh, Uniunea Europeană pe 24 și 25 martie va, va schimba cu totul jocul în ceea ce vește guvernanța economică. Va fi o piatră de temelie în răspunsul nostru cuprinzător la criză și um, vom marca implementarea acestui instrument printr-un cadru de guvernanță economică uh, și sperăm că vom avea o uh, Uniune Monetară Europeană care va funcționa uh, pe propriile sale picioare, uh, în loc să se târască pur și simplu. Politica economică a fiecărui stat membru este acum recunoscută ca o problemă care ar trebui să vizeze toate statele membre și toate instituțiile europene. Pentru prima dată, cu semestrul european, avem instrumentele necesare pentru o coordonare timpurie și puternică a reformelor noastre structurale și a politicilor noastre economice, înainte ca fiecare stat membru să stabilească politicile și bugetul pentru anul viitor. Avem o coordonare ex-ante, dar uh, uh, putem face totul în paralel uh, cu politicile economice și bugetare. Uh, primul semestru european a fost lansat în ianuarie um, prin studiul uh, Comisiei privind creșterea anuală, care stabilește 3, 10 uh, priorități pentru anul acesta, toate ancorate în totalitate în strategia Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă. Se promovează o mai bună coordonare financiară, de asemenea și o coordonare economică, care sunt cerințe necesare pentru o creștere inteligentă. Aceste uh, elemente nu vor aduce creștere, însă fără acestea e clar că nu putem uh, obține creșterea pe care o dorim, o creștere durabilă și inclusivă. Pactul pentru euro, care a fost uh, obiectul acordului între șefii de stat și de guvern, este deschis tuturor statelor care doresc să îi se alăture și, practic, așa putem înțelege că uh, acest pact, așa cum a fost uh, el uh, propus, este în totalitate compatibil și integrat în sistemul european de guvernanță economică. Încă o dată vreau să mulțumesc acestui Parlament pentru că consider că pozițiile puternice luate de Parlament au fost foarte importante pentru a asigura că abordarea comunitară ar putea fi recunoscută și în pactul pentru euro. Pactul pentru euro, de asemenea, recunoaște activitatea Comisiei în ceea ce privește fiscalitatea și uh, regulamentele uh, financiare. De fapt, după cum știți, Comisia lucrează la o propunere uh, pentru a taxa sectorul financiar. De asemenea, fiecare stat membru atunci când implementează pactul de creștere și stabilitate trebuie să urmeze recomandările Comisiei. Așa cum s-a decis săptămâna trecută, citez, Decizând asupra uh, pașilor de întreprins în pactul de creștere și stabilitate, Consiliul uh, trebuie ca regulă să uh, urmeze recomandările Comisiei sau să își explice poziția în scris. Închei citatul. Acesta este principiul de pe 11 martie și cred că e un principiu politic foarte important care poate fi adăugat acestor decizii legislative importante care au fost luate sau aceste elemente pot fi considerate în contextul deciziilor pe care vor trebui să, va trebui să le adaptați. Uh, Consolidarea financiară reprezintă un scop în sine, fără ea nu există încredere, fără încredere nu există investiții, fără investiții nu există creștere. Însă obiectivul nostru, cum spuneam în acest Parlament deja de câteva ori, uh, obiectivul nostru este creșterea durabilă și inclusivă. Trebuie să îmbunătățim și mediul de afaceri, trebuie să uh, completăm piața internă. Unul dintre obiectivele noastre care vizează piața internă uh, se axează pe uh, diversele niveluri de impozitare și uh, de aceea Comisia a propus și a înaintat o propunere legislativă pentru un, o bază de taxare consolidată, corporatistă și comună. Comisia va înainta în curând Single Market Act stabilind 12 uh, propuneri de priorități uh, pentru a putea să uh, obținem creștere și locuri de muncă și pentru a putea spori competitivitatea Uniunii Europene. Trebuie să facem mai mult pentru a spori ocuparea forței de muncă, să încurajăm mobilitatea forței de muncă, să promovăm stimulentele fiscale și toate astea pentru a avea o creștere care presupune și locuri de muncă în cooperare strânsă cu Comisia, statele membre acum își finalizează propriile reforme naționale de ref, uh, pro, propriile programe uh, naționale de reformă și uh, dați-mi voie să subliniez uh, că uh, dacă avem uh, programe naționale concrete și ambițioase, atunci avem un element uh, esențial pentru implementarea semestrului european. Statele membre trebuie să definitiveze această muncă până în aprilie ne-am pus de acord uh, asupra pachetului de, a consolid, uh, de consolidare a guvernanței uh, economice și dorim să mulțumim președinției maghiare pentru toate eforturile depuse. Negocierile vor începe acum cu Parlamentul și știm că Comisia se poate baza întotdeauna pe sprijinul acestui for. Sperăm să ajungem la un acord final până în iunie. Noul cadru economic va fi apoi pus la punct, va fi în funcțiune și vom avea toate instrumentele pentru a coordona planurile naționale naționale de reformă, precum și bugetele naționale uh, și instrumentele uh, europene până în 2012. Acum, uh, fondul de stabilitate parte a mecanismului de stabilitate ne va asigura un instrument de susținere a Uniunii Europene în întregimea sa. Miști de finanțe s-au pus de acord pentru aceste instrumente de stabilitate financiară care să intre în vigoare în 2013. Aceștia sunt pași făcuți înainte pentru Uniunea Europeană și Comisia Europeană, știți, a promovat acești pași. În urma propunerilor noastre, acordul pentru uh, viitorul fond uh, uh de uh, susținere a Uniunii Europene uh, a uh, presupus implicarea Parlamentului European. Comisia Europeană trebuie să evalueze împreună cu BCE-ul Um, riscurile uh, cu privire la stabilitatea financiară a zonei euro întregime și să întreprindă analize uh, ale datorilor publice ale statelor membre vizate. Mai mult decât atât, uh, Comisia Europeană va trebui să aibă rolul de lider în a evalua nevoile financiare ale statelor membre beneficiare, precum și natura implicațiilor pentru sectoarele private. Comisia trebuie să propună Parlamentul, Consiliului niște instrumente de adaptare a acestui uh, mecanism. În legătură cu BCE-ul, Comisia va fi responsabilă pentru monitorizarea conformității cu condiționalitatea politică solicitată de uh, un program de ajustare macroeconomică. Aceste condiționalități uh, precum și o supraveghere uh, suplimentară, uh, vor fi consecvente uh, cu cadrul de supraveghere european și trebuie să garanteze respectarea procedurilor Uniunii Europene și uh, astfel și uh, rolul Parlamentului European. Având în minte acest obiectiv, Comisia intenționează să propună un uh, regulament al Parlamentului European și al Consiliului bazat pe articolul 136 al tratatului care clarifică proced pașii procedurali necesari pentru a putea integra condiționalitatea politică în deciziile Consiliului și pentru a asigura consecvența cu Uh, cadrul multilateral de supraveghere al Uniunii Europene. Uh, Consiliul și Comisia vor informa Parlamentul European în mod regulat în legătură cu constituirea și uh, funcționarea instrumentului, mecanismului de stabilitate. Acest lucru este confirmat printr-o scrisoare de către uh, comisarul uh, Ren și de către Jean-Claude uh, Juncker, o scrisoare de stat dumneavoastră, domnule uh, Buzek. Așadar, am ajuns la un acord care este uh, compatibil în totalitate cu abordarea comunitară și, încă o dată, vreau să mulțumesc Parlamentului pentru interesul arătat și pentru angajamentul în această abordare. În ceea ce privește uh, fondul de Uh, stabilizare financiară, e clar uh, că um, luăm în considerare gradul de interdependență al economiilor europene. Încercăm să redresăm sistemul bancar, dar și aici trebuie să facem mai multe. Un uh, sistem bancar sănătos este o condiție necesară pentru o redresare economică durabilă vor fi efectuate teste de stres pentru bănci de către noua autoritate bancară europeană, EBA. Acest lucru este necesar uh, pentru ca investitorii să poată să ia decizii uh, informate uh, și pentru a putea lua până la urmă decizii indispensabile. Dragi membri, după un raport cuprinzător al doamnei Gheorghi, reprezentanta Consiliului, Uh, nu voi mai insista asupra chestiunilor care vizează uh, Libia și sudul Mediteranei, însă dați-mi voie să vă spun ceva în legătură cu competențele uh, Comisiei Europene și anume pot să vă spun că am avut un rol important în coordonarea eforturilor de ajutorare umanitară și am oferit 30 de milioane de euro pentru a um, susține refugiații și pe cei afectați. Avem relații strânse cu țele de origine și cu donatorii. Mecanismul de protecție civilă al Comisiei ei uh, continuă să susține statele uh, uh, în operațiunile lor și împreună cu comisara Malmström și cu președinția maghiară ne-am implicat activ în această problemă. Acțiune militare și zona de interdicție aeriană au fost implementate în conformitate cu rezoluția ONU 1973 și aceste elemente au fost date în considerare atunci când am dorit să oferim ajutor umanitar celor aflați în nevoie. Am adus uh, speranță în uh, Libia uh, și am subliniat clar faptul că nu trebuie să se mai irosească și alte vieți omenești. Situația însă este extrem de complexă și nu pierdem din vedere obiectivul nostru pe termen lung uh, de uh, a avea uh, vecini prosperi și democrați. Ne bazăm aici pe propunerea Comisiei privind parteneriatul pentru democrație și prosperitate împărtășită. Mecanismul de protecție civilă este cel care coordonează răspunsul Uniunii Europene la solicitarea Japoniei de ajutor. De vinerea trecută am reconsolidat prezența noastră pe teren, avem o echipă de protecție civilă compusă din specialiști și experți. În ceea ce privește chestiunea nucleară, e important să um, uh, învățăm, uh, uh, să ne învățăm lecția din cele întâmplate în Japonia. De aceea Comisia Europeană a propus să reevaluăm siguranța um, zonelor nucleare și să analizăm practic toate aceste, um, toate aceste zone. avem această uh, responsabilitate și în raport cu alte organisme internaționale. Evident, uh, Consiliul European uh, va uh, confirma și va susține aceste orientări. Stimați uh, eurodeputați, după cum vedeți, avem o agendă încărcată pentru viitorul Consiliu European și Comisia a lucrat din greu la dezvoltarea acestui răspuns european uh, cuprinzător. E o criză în afara granițelor noastre, uh, dar uh, ne interesează pe lângă asta și situația economică. Parlamentul European va avea un rol central în implementarea răspunsului cuprinzător la criza economică. Întotdeauna vom acționa în spiritul tratatului de la Lisabona, adică în cooperare strânsă cu Parlamentul și puteți să fiți siguri că întotdeauna ne vom respecta această responsabilitate. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, președinte. În numele grupurilor politice, dau cuvântul domnului Joseph Dol, președintele PPE. Domnule președinte, dragi colegi, Consiliul European se pregătește să se reunească pentru a doua săptămână în, șir, în șir într-un climat de incertitudine internațională. În Japonia, pierderile de vieți omenești sunt încă greu de determinat. La fel, incertitudine în Mediterana, pe măsură ce uh, popoarele se ridică împotriva regimurilor dictatoriale, ca și în uh, Yemen, cum s-a spus, și în uh, Libia și în alte locuri, cu consecințe pentru noi uh, europenii. Drama japonezilor a fost trăită de toată Europa, Uh, la empatia față de suferința familiilor lovite de, de moarte se adaugă îngrijorările privind situația de la centrala nucleară Fukushima și teama că am putea să ne aflăm și noi într-un pericol similar dacă s-ar întâmpla un cutremur de acest gen și în Europa. Evident, e o întrebare pe care și-o pun toate țările care dispun de centrale nucleare și ar fi util să organizăm o dezbatere privind siguranța energiei nucleare, fără să pierdem din vedere nevoia de a ne întări independența energetică în Europa și sper să revenim la acest subiect la următoarea noastră sesiune. Șefii de stat și de guvern din cele 27 de țări membre se vor uh, apleca și asupra problemei intervenției decise de la Națiunile Unite în Libia pentru a salva insurgenții de iminența distrugerii de către guvernul uh, Gaddafi. Sunt câteva țări europene care au luat inițiativa în această intervenție și au uh, intervenit practic în cadrul unui mandat ONU alături de alte țări și, sigur, uh, la ultima mini sesiune s-a vorbit despre această chestiune și au spus lucruri pertinente alți colegi. Uh, grupul meu dorește ca acest Consiliu să fie o ocazie de a discuta în continuare strategia pentru uh, Sudul Mediteranei și să considerăm că noi trebuie să ajutăm, nu să impunem nimic în calitate de vecin, aceasta este datoria noastră. Domnule președinte, dragi colegi, după summitul zonei euro de săptămâna trecută, care a pregătit terenul și măsurile uh, far ale Consiliului European. Săptămâna aceasta se va vorbi despre întărirea euro și a guvernanței economice. Grupul PPE susține creșterea fondurilor disponibile pentru susținerea monedei euro și la permanentizarea instrumentului de stabilizare monetară pe care l-am folosit anul trecut ca să ajutăm Grecia și Irlanda. Această dorință politică traduce spiritul de responsabilitate de care dau Uh, dovadă statele membre în gestionarea unei crize, fără, crize fără precedent de la crearea monedei unice. Insistăm totuși cu putere pe ideea că situația excepțională generată de deriva finanțelor publice la nivel național nu trebuie să fie o ocazie pentru Consiliu de a schimba metoda de gestionare a afacerilor europene. Metoda comunitară trebuie să rămână regula și metoda interguvernamentală trebuie să, trebuie să rămână excepția. Există o majoritate foarte puternică în Parlamentul European care susține acest principiu și Comisia Barroso ne susține în acest demers care este vital pentru viitorul Uniunii. Nu mă îndoiesc că președintele Van Rompuy va ști să-i convingă pe șefii de stat și de guvern. De asemenea, vineri va trebui adoptat pactul privind moneda euro. Pactul pe care îl salutăm în măsura în care el prevede ceea ce noi am cerut de luni de zile, adică o convergență a politicilor bugetare, sociale și fiscale între statele membre. O spun din nou și din nou, solidaritatea europeană nu va fi acceptată de popoarele noastre decât dacă ea va fi considerată justă și meritată și asta se va întâmpla numai dacă condițiile de muncă vor fi aceleași peste tot și dacă întreprinderile pot investi și recruta angajați într-un mediu fiscal comparabil peste tot. În fine, grupul nostru cere ca din partea Consiliului să se facă progrese rapide pe pachetul privind guvernanța economică, ținând cont de poziția Parlamentului European, care are calitate de colegislator în patru din cele șase dosare aflate în discuție. Europa trebuie să-și regăsească calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și măsurile care se prefigurează merg în uh, direcția corectă. Trebuie creat un cadru comunitar care să permită Europei să aibă o dezbatere privind un viitor sănătos și uh, pozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule președinte. În numele socialiștilor și democraților, domnul Martin Schulz, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vreau să-l felicit pe domnul Barroso pentru că astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Aveți dreptul să fiți uh, felicitat. Sper că o să țineți cont de faptul că am uh, am folosit 15 secunde din timpul care mi, erau alocat, mi era alocat pentru a-l felicita pe domnul Barroso. Nu trebuie să fim prea generoși cu el. Ei bine, părerea mea cu privire la acest uh, summit nu este una foarte pozitivă. Uh, acest summit apare într-un moment absolut crucial. Să ne gândim la Libia. Niciodată nu s-a întreprins o acțiune mai puțin gândită decât acțiunea din Libia. Bine, intențiile erau bune, să sperăm că și rezultatele erau bune, însă, în orice caz, această acțiune dă dovadă de lipsă de coordonare. Ce se întâmplă acum? Uniunea Europeană este scindată, Turcia blochează totul. Haideți să ne felicităm unii pe ceilalți. Suntem într-o situație în care trebuie să tragem un bilanț. De un an de zile ne confruntăm cu o criză și de un an de zile avem de-a face cu același proces. Ceea ce este necesar este discutat mai întâi de toate, pentru ca mai apoi, după 4-5 luni, să fie implementate măsurile necesare. Grecii pot să se descurce de unii singuri, nu trebuie să-i ajutăm. După 4-5 luni am introdus un mecanism de stabilitate. Nu avem nevoie de un mecanism de stabilitate, uh, Uh, sau banii pe care am alocat sunt suficienți, după 4-5 luni am decis să suplimentăm fondurile. Euro-obligațiunile nu sunt necesare. Am purtat o discuție și mai mult ca sigur, peste vreo 4-5 luni le vom introduce și pe acestea. Nu avem nevoie de guvernanță economică. Europa nu are nevoie de așa ceva aceiași oameni care susțineau această opinie se bucură acum la un summit european că avem o guvernanță economică și nici măcar nu le e jenă. Nu le e jenă de faptul că fac exact contrarul celor pe care le-au anunțat. Nu știu dacă metoda comunitară a fost uh, salvată. Vă sprijinim în demersul dumneavoastră, domnule Barroso. Nu este un cadou de ziua dumneavoastră de naștere, ci uh, trebuie să protejăm această metodă comunitară pentru că vedem că în momentul în care ajungem la metoda propusă de doamna cancelar uh, Merkel, drept, și numită de ea drept fiind metoda europeană, ne confruntăm cu situația pe care tocmai v-am prezentat-o, adică Toată lumea face exact contrarul celor spuse cu o lună sau două în urmă. Nu avem de-a face cu o criză a monedei unice, ci avem de-a face cu o criză a guvernelor uh, statelor care se află în zona euro. E o mare diferență. În Portugalia vorbește toată lumea. Acum sperăm că guvernul va reuși să impună toate măsurile foarte dure uh, care nu sunt pe placul uh, cetățenilor portughezi. Și în ciuda faptului că aceste măsuri sunt necesare, auzim glasul opoziției în Portugalia. Un glas anti uh, măsurile care se uh, declară împotriva măsurilor uh, propuse de guvernul portughez. La fel se întâmplă și în uh, în Germania se propun reforme, mai apoi cancelarul decide să mai discute puțin despre acestea, înainte de a le implementa. Vinerea trecută am discutat cu o serie de experți ai, uh, în domeniul economiei și încercam să aflăm dacă moneda unică generează încredere sau nu. Am vorbit uh, cu președintele BCE, cu președintele grupului euro, dar și cu o serie de bancheri care au spus că da, moneda unică este o monedă stabilă Uh, oamenii au încredere în euro, noi avem încredere în moneda unică, dar nu avem încredere, spuneau ei, în guvernele statelor care lucrează cu această monedă. Cum putem să avem încredere într-un guvern uh, care nu reușește să-și țină, să, să-și respecte cuvântul timp de trei zile, măcar? Aceasta este problema cu care trebuie să luptăm în Europa. Cursul este total greșit. Moneda unică este o monedă puternică este o expresie a competitivității economiei europene. Un dolar 17 costa moneda unică la început. Cât costă acum? Vedeți, moneda unică este o monedă stabilă într-o lume instabilă, dar acum moneda unică devine din ce în ce mai slabă pentru că nu există o guvernanță solidă. Aceasta este problema cu care ne confruntăm în momentul de față și tocmai de aceea trebuie să stabilizăm moneda unică care este expresia unei economii puternice. Problema este că moneda unică nu poate să rămână stabilă atâta timp cât uh, cursul ei este dictat de, un, de niște guverne care au mai mare acordă mai mare atenție uh, rezultatelor sondajelor și nu fac ceea ce trebuie să facă. Sper că lucrurile vor uh, funcționa. Sper că summitul va fi încununat de succes. Dar cu toate acestea mă tem. Am îndoieli. Mă, mă tem că și pe viitor vom uh, trăi la fel ca până acum. Ne vom confrunta pe viitor și pe viitor cu o guvernanță slabă la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Guy Verhofstadt are acum cuvântul 4 minute și jumătate. Îi mulțumesc, uh, domnule președinte Barroso. El a plătit ca și mine, ca și Maria de Sarnez, ca și președinte Dolie. Am totuși câteva comentarii în legătură cu pactul de Europa, domnule președinte, pentru că toată lumea e de acord acum că trebuie guvernanță economică mai bună, însă întrebarea este capitală. Pactul acesta pentru Europa va crea realmente o uniune economică? Acest pact va crea realmente guvernanța economică? Eu nu cred deloc. Și asta pentru simplu motiv că nu Comisia este cea care conduce acest proces, ci statele membre. Și nu spun eu asta. Mă uit la textul acesta și am textul din 11 martie. Textul care va fi aprobat mâine și poimne. Asta spune uh, că obiectivele vor fi decise de șefii de stat și de guvern, că angajamentele vor fi luate de șefii de stat și de guvern și că follow-up-ul se va face de către șefii de stat și de guvern. Deci, practic, Comisia nu face decât follow-up-ul tehnic și, în rest, toată puterea este în mâna Consiliului. Asta a, fost, asta a dus la înfrângerea strategiei Lisabona și asta va duce și la eșecul acestei strategii. Și de aceea vă cer, domnule președinte, aprobați ce o, să, ce o fi de aprobat în weekend, dar pregătiți împreună cu președintele un adevărat plan de guvernanță economică pe baza unui act comunitar care să dea toate puterile comisiei să se lupte pentru convergență și puneți-l pe masa Consiliului știu foarte bine că vor spune nu. Ei întotdeauna spun noi, dar continuați să vă luptați alături de noi, cot la cot cu noi și nu vă mulțumiți cu această propunere, pentru că ea nu o să facă nimic bun și nu o să ajute la stabilizarea euro în următoarele luni și în următorii ani. Asta a fost primul comentariu. Al doilea comentariu, doamnă președinte, în ce privește revoltele din țările arabe și urmarea discuției pe care am avut-o aici acum o săptămână. Cred că trebuie spus că se poate face acum un prim bilanț al acțiunii europene și acest prim bilanț e, a spune, amestecat. La început, dacă vă amintiți, nu eram prea entuziaști și prea dornici să vorbim de aceste revolte arabe, pentru că spuneam, a, sunt fundamentaliștii islamici care vor profita. Primul lucru care s-a făcut în instituții europene, ăsta a fost. Apoi, în cazul Libiei, am dat dovadă de lipsă de unitate și am demonstrat că Uniunea Europeană este lipsită de unitate și mi se pare îngrozitor că în Consiliul uh, de Securitate al Națiunilor Unite statele Uniunii Europene au avut poziții diferite, că trei au votat da și unul s-a abținut. E bine, eu spun că e împotriva tratatului, pentru că în tratat, articolul 34 spune că dacă într-o instanță internațională se vorbește de politica externă, statele membre ale Uniunii Europene au obligația să se coordoneze și să aibă un punct de vedere comun. S-a făcut asta? Eu nu cred că am făcut asta și cred chiar că am încălcat articolul 34 al tratatului. Și în fine, iertați-mă, ieri doamna Ashton a fost la Comisia de Afaceri Externe eu cred că ar trebui să fie și astăzi aici, pentru că vorbim de un dosar atât de important. Deci văd că există o lipsă de strategie a Uniunii Europene în ceea ce privește revoluțiile din țările arabe. Și vedem că uneori deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene sunt scandaloase. De exemplu, luni, domnul Cooper, care este totuși unul dintre colaboratorii importanței doamnei Ashton, a spus la un anumit moment că trebuie să începem să înțelegem situația din Bahrain și că autoritățile aveau dreptate să încerce să stabilească ordinea și calmul. Asta când patru oameni fuseseră deja omorâți și 200 răniți. Asta e poziția Uniunii Europene? Sau să vă dau un alt exemplu. Ministrii afacerilor externe ale Uniunii s-au reunit în această luni în Consiliul de Ministri. Și ce au zis? Ei invită, vorbesc din nou de Bahrain, îi invită pe manifestanți să se abțină de la orice act de intimidare deliberată. Deci în loc să susținem aceste revoluții și pe cei care au ieșit în stradă și care se luptă și sunt omorâți pentru drepturile lor, din contră, noi le spunem, stați calmi, aveți atent, fiți atenți, aveți grijă, de asta vreau ca doamna Ashton să vină aici în ședința plenară și să ne explice care e atitudinea ei și care e strategia pe care o are pentru Bahrain, Siria, Yemen. Ce sancțiuni se vor impune, cu cine? Asta trebuie să facă, nu să ia aceste poziții rușinoase pentru Uniunea Europeană în aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Zar, Ian Zardil are cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că mi se pare că acest Consiliu European ar putea să aducă uh, anumite schimbări periculoase, trebuie să spun, și uh, ar trebui să ne preocupe acest lucru. Uh, sub denumirea coordonării economice, guvernanței economice, stabilității pentru zona euro, de fapt uh, vedem o uh, favorizare a impozitelor în Europeană și o unificare fiscală. Parlamentul, din păcate, a jucat un rol activ în asta. Dați-mi voie să vă spun foarte clar faptul că propunerea Comisiei de a avea o taxă de impozitare, o bază de impozitare comună, comparatistă și consolidată, este dăunătoare pentru statele membre, pentru economie economici și îndepărtează practic uh, afacerile uh, datorită acestor uh, condiții care sunt impuse și toate acestea trebuie să ia sfârșit. În ultimele zile am văzut practic o încercare a anumitor state membre de a se amesteca în suveranitatea fiscală și financiară a altor state membre și știți exact la ce mă refer, la o intimidare grețoasă a Irlandei. Asta nu trebuie să se mai întâmple. Evoluțiile din Libia ne-au uh, reamintit încă o dată faptul că n-ar trebui să așteptăm uh, prea mult uh, din partea politicii europene comune de securitate și politică externă. Primul ministru Cameron și președintele Sarkozy au avansat propuneri în acest sens, nu reprezentanții Uniunii Europene și asta practic ne arată că există limite ale integrării în acest domeniu, dar de fapt nu doar în acest domeniu. Uh, niciun stat membru n-ar trebui să se simtă obligat să facă mai multe decât consideră că este corect. Acest lucru este valabil în ceea ce privește uh, economia și politica externă. Uniunea Europeană trebuie să rămână uh, flexibilă, uh, nu ar trebui să se lase condusă de dogme uh, rigide, integraționiste, uh, Uh, și uh, acum această paradigma integrării ar trebui să ia sfârșit. Acest lucru este corect, e de înțeles și sper că Consiliul European va face față acestor uh, solicitări. Mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte. Domnul Lambert are cuvântul pentru verzi, pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barroso deja a plecat, dar el a spus că încrederea este baza oricărei acțiuni. E bine, încrederea cetățenilor noștri este pe care să se, evaporeze la fel, să se evaporeze la fel de repede ca și norul de la centrala de la Fukushima. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe, nu mai putem continua ca până acum. Trebuie să uh, încetăm uh, cursa precarității și sărăciei. Trebuie să scăpăm de energiile considerate periculoase. Da, trebuie să punem finanțele și băncile în serviciul economiei și cetățenilor și nu, nu putem să ne construim economiile pe datorie publică sau pe deficite sau pe speculație. Toate lucrurile acestea sunt cunoscute de cetățenii noștri și ei știu că asta implică schimbări profunde și radicale din partea guvernelor, din partea întreprinderilor și chiar din partea Uh, instituțiilor. Știu toate aceste lucruri și le simt. Simt că aceste schimbări sunt uh, complexe și, cum spunea Marian Tesonier, uh, trebuie să începem de undeva, oricât de complexe ar fi. Dar problema, vedeți noastră, că pentru cetățeni întotdeauna începem din același loc. Începem prin a tăia cheltuielile publice și, evident, tăiem măsurile pentru oamenii cei mai săraci, măsurile de ajutor pentru cei mai săraci și întotdeauna insistăm pe flexibilitate și niciodată pe securitate. Și din ce în ce mai multă flexibilitate și din ce în ce mai multă securitate. Și oamenii văd că politica aceasta are două măsuri și că toți cei care au profitat de economia casino sunt uh, feriți. Așadar, dincolo de tot ce avem aici, avem practic o inițiativă îndrăzneață care să asigure uh, statelor membre niște venituri fiscale uh, stabile și juste și asta înseamnă o taxă asupra tranzacțiilor bancare, o taxă asupra companiilor de uh, energie, o taxă asupra speculanților fiscali și, în fine, E vorba de lupta împotriva fraudei și a paradisurilor fiscale. Fără aceste inițiative vă pot, vă pot spune că tot ce se propune începește guvernanța economică se va prăbuși la pământ și odată cu asta se va prăbuși și moneda euro, pentru că niciodată în istorie o uniune monetară nu a avut succes dacă n-a fost în, uh, acompaniată și de o uniune fiscală robustă. Deci să mai lăsăm teatru uh, egoismul național și uh, să acționăm pentru numele Lui Dumnezeu. În ce privește industria financiară, aici nu noile teste de stres vor aduce o securitate mai bună, la fel nici în domeniul nuclear. Am văzut ce tâmpenii au fost uh, stres, testele de stres precedente, inclusiv în Irlanda. Deci ne trebuie noi reguli constrângătoare și nu uh, reguli care să spunem, gata, le punem în... Uh, Uh, aplicare în 2020. Nu, e clar, este momentul să uh, uh, forțăm să facă ce trebuie să facă și să nu-i mai lăsăm să speculeze și cu acest preț vom recâștiga încrederea cetățenilor noștri. Această încredere este indispensabilă pentru ca noi să putem intra în acest secol cu fruntea sus și cu optimism. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Acum are cuvântul domnul Lothar Bischi, trei minute în numele GUE NGL. Doamnă președintă, stimați colegi, o uniune monetară fără o coordonare economică nu va funcționa. Pactul de stabilitate și creștere a eșuat. Mulți uh, experți, indiferent de coloratura lor politică, sunt de acord cu acest uh, diagnostic. Dar se pare că nu am învățat nimic din asta. Nu există noi politici, eh, noi eh, concepte politice în vizorul nostru. Cei 3% eh, plafonul de 3% a fost încălcat de de, șapte de 199 de ori, chid că de 73 de ori ar fi fost uh, poate limita uh, maximă. Bineînțeles că Durabilitatea bugetară este esențială. Toată lumea știe asta, atât la nivel național cât și la nivel de companie să știe lucrul acesta. Însă, cu toate acestea, mecanismele de stabilitate europeană uh, puse în vigoare sau puse pe picioare în momentul de față par a se concentra mai degrabă pe economisire. Asta nu duce la durabilitate. Niciun stat uh, care uh, este atât de îndatorat încât uh, s-ar putea să intre în colaps financiar, nu poate să se salveze din această situație în cazul în care este finanțat cu uh, credite la care se percep dobânzi deosebit de mari. Pentru că oricât se economisește, gradul de îndatorare crește de asemenea. Asta cu atât mai mult cu cât salariile sunt scăzute, de asemenea asistența socială este scăzută, infra- Investițiile în infrastructură și în educație și în sistemul de sănătate trebuie să scadă. Pentru că, gândiți-vă, acolo unde nimeni nu consumă, uh, economia intră în colaps. Nici uh, creșterea gradului de severitate a plafoanelor stabilite în uh, pactul de creștere și stabilitate și nici severitatea mecanismelor europene puse acum uh, pe picioare nu sunt suficiente. În momentul de față trebuie să ne gândim mai degrabă la necesitatea de a face noi investiții tocmai în acele state periclitate. Cum putem face lucrul acesta? Prelungind durata uh, de viață a credit creditelor și scăzând rata dobânzilor. Încercând în încercarea noastră de a scădea datoriile uh, statelor naționale aflate în uh, pericol, trebuie să sporim investițiile. Aceasta este singura măsură. Solidaritatea uh, se pare că este uitată în momentul de față, dar mai mult de atât se uită practic faptul că deficitele unora pot influența de asemenea și evoluția altor state. Vă mulțumim foarte mult de tot. Urmează acum, în numele EFD, domnul Salafragos. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot ceea ce ne-a anunțat uh, domnul Barroso constituie o uh, propunere pentru reconsolidarea guvernanței economice și pentru reconsolidarea monedei euro. Așadar, vorbim despre uh, o accelerare a guvernanței în um, Europa. Bineînțeles, Activitatea domnului Barroso, ajutat de Oli Ren, este um, una care a fost încununată cu succes. Noi susținem această inițiativă și sperăm că acest uh, pact ar putea să se adapteze la provocările cu care ne confruntăm și ar putea lansa un bun semnal pentru piețe. Astăzi problema noastră e reprezentată de piețe, guvernanța uh, economică, intervine uh, în urma unei uh, crize considerabile a datoriei uh, statelor din zona euro. Anumite state doresc să investească în susținerea monedei un triliard de dolari am putea să consolidăm și noi uh, uh, moneda noastră prin mecanismul uh, european de stabilitate. Aceste idei Uh, nu ignoră însă regimul dominant al uh, doamnei uh, Merkel în Europa. Vedem așadar că Uniunea Europeană este obligată să pună la punct noi valori în circumstanțe foarte dificile și sub presiune. O Uniune um, monetară europeană are sens, ar trebui să ne gândim însă la un risc care a fost dovedit, însă acest instrument a funcționat. Ar trebui așadar să facem anumite schimbări structurale. Acestea se impun. Bineînțeles, pactul pentru euro uh, e un subiect pe care noi susținem și considerăm că euro va continua să fie o bună monedă. Însă, doamnă președinte, uh, va trebui să afirmăm um, care este obiectivul nostru, ar trebui să îl uh, punem în aplicare. Ar trebui așadar să ajungem la un nivel de creștere uh, mai ridicat în Europa. Ar trebui să ne intereseze și locurile de muncă, mai ales pentru tinerii din uh, Europa. Ar trebui să ne axăm uh, asupra tinerilor, așadar. În numele neafiliaților, domnul Martin are cuvântul. Prezidentin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca pro-european, ca reprezentant al celor 500 de mii de oameni care m-au ales, dați-mi voie să vă spun că nu pot accepta acest punct mort în care am ajuns. Da, pe de o parte avem nevoie de stabilitate, trebuie să combatem sta- uh, speculația, însă, pe de altă parte, modul în care procedați la aceste măsuri uh, ne face să înțelegem că lipsa de democrație la nivel european este una flagrantă. Forma acestor legislații aduce aminte de un fel de act de urgență. Tocmai de aceea am sprijinit amendamentul 34 uh, al stângii și le-am sprijinit cu căldură. Dumneavoastră, în momentele în care focul arde, uh, încercați să salvați situația. De ce să facem, uh, de ce să întreprindem măsuri abia în astfel de motiv, momente de urgență? Vă mulțumim, domnule Martin. Cam atât uh, în numele grupurilor parlamentare. Acum uh, oratorii individuali, domnul Salafranca. Mulțumesc foarte mult. Cred că ne uităm și testăm mecanismele din uh, tratatul de la Sabona. Ieri, când un altul reprezentant avem la Comisia AFET, am subliniat aspectele pozitive ale acțiunii Uniunii Europene. Comunicarea doamnei Catherine Ashton Uh, privind uh, uh, planurile pe termen mediu și lung, intervenția rapidă după rezoluția Consiliului de Securitate 1 1970, capacitatea de a comunica cu Liga Arabă și convocarea rapidă a unui Consiliu European, toate acestea sunt lucruri reale, dar sunt niște semne de întrebare în opinia publică, printre cetățenii noștri, în legătură cu aceste acțiuni. Așadar, domnule președinte, Uh, al Consiliului, doamna președinte al Consiliului, domnul Verhofstadt are dreptate. Cum e posibil ca în acest moment patru, cele patru state membre ale Uniunii Europene care, au vot, care sunt membre în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite au votat în mod diferit. Cum e posibil ca la acest moment să discutăm dacă rezoluțiile Națiunilor Unite ar trebui aplicate de Uniunea Europeană, de NATO sau de o coaliție internațională? Nu vorbim despre uh, Uh, aceleași fonduri care vin de la aceiași uh, contribuabili, vorbim despre aceleași vase de luptă și despre aceleași avioane de luptă care se duc în același teatru de război. Nu cred că avem vreun motiv să ne îndoim în legătură cu capacitatea noastră de a coopera și de a acționa împreună, pentru că asta ar pune o mare semn de întrebare asupra procedurilor noastre de luarea deciziilor. Cineva a spus aici că reacția Uniunii Europene a fost uh, una grăbită. Dar dacă nu ar fi fost uh, curajul și hotărârea și coerența Franței în acest caz, și trebuie spus acest lucru cu voce tare, care a hotărât să ajute pe rebeli și să organizeze summitul la Palatul Elysee la Paris și să trimită trupe și avioane Uh, atunci regimul lui Gaddafi ar fi ucis pe toți și ar fi luat Benghazi până acum. Trebuie recunoscut acest lucru. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Stephen Hughes, două minute. <clears throat> Госпожо председател, uh, уважаеми колеги. Domnul Vigenin. Doamnă președinte, stimați colegi, aș dori să mă axez pe unul dintre subiectele de interes care vor fi discutate mâine și anume problema din Libia. Cei care au intervenit înaintea mea au avut dreptate spunând că evoluțiile recente au sugerat un haos aproape complet uh, în ceea ce privește poziția Uniunii Europene și cea a uh, statelor membre. Anumite state membre uh, s-au alăturat coaliției și, practic, se subliniază faptul că nu există un acord în NATO se creează confuzie uh, printre uh, partenerii noștri în legătură cu ceea ce intenționăm să obținem și asta creează incertitudine în uh, rândul opiniei publice europene. Practic, ne pierdem imaginea cu privire la ceea ce se așteaptă de la noi pentru sudul Mediteranei. Așadar, am dori ca Consiliul European să ia o decizie clară, lipsită de echivoc în următoarele zile în legătură cu Libia, dar nu doar în legătură cu această țară. Haideți să ne gândim și la Bahrain, la Yemen și la Siria, unde evoluțiile sunt similare. Practic, pierdem din vedere faptul că ceea ce facem în Libia, va fi uh, evaluat din perspectiva celor pe care le întreprindem în alte părți ale regiunii. Într-adevăr, Consiliul European trebuie să-și spună exact ce dorește să obțină în Libia. Și doar odată ce a răspuns la această întrebare, Consiliul va ști uh, cum să procedeze pentru a-și atinge obiectivul. Trebuie să fie clar faptul că situația din Libia va avea repercusiuni grave în uh, țările vecine. Dacă situația din Libia uh, va continua așa cum uh, continuă acum pentru încă o perioadă. Tunisia și uh, Egiptul vor trebui să facă față unei crize umanitare, dar în același timp și unei uh, redresări economice care urmează acestei uh, faze. Uh, domnul Lambsdorff, un minut mulțumesc, uh, doamnă președinte. Se spunea că nu euro este în criză, ci în criză se află acum statele membre care au tot cheltuit în trecut. Acesta este miezul criz- crizei. O un grad de îndatorare irresponsabil. Asta trebuie să se încheie acum și tocmai de aceea e important uh, să avem niște criterii cât se poate de clare în cadrul de mecanismului de stabilitate. Tocmai de aceea este corect ca Irlanda să nu plătească o rată a dobânzii mai mică. Uh, gradul de îndatorare trebuie să scadă pe viitor. Da, există o diferență mare între datoriile bune, datoriile proaste, dar uh, de asemenea uh, trebuie să ne gândim că datoriile bune în momentul de față, folosite, banii folosiți pentru investiții, se pot transforma pe viitor în datorii rele, între ghilimele. Da, metoda comunitară este necesară, după cum s-a spus deja, și încă ceva în legătură cu Libia. Consul, uh, Consiliul a sprijinit rezoluția 1973, trebuie să privim acum înainte. Sunt de acord cunoscut Salafranca când spune că Franța a avut un rol important aici, dar trebuia să invităm Turcia la summit, pentru că astfel n-am fi avut problemele cu care ne confruntăm în momentul de față în cadrul NATO. Sper că noul uh, șef al alianței de la, care conduce acum Libia se va putea prezenta la Br- Bruxelles rapid. Mulțumim, domnul Șimanski. Proszę Państwa, wszystkie cele postawione... Doamnelor și domnilor, toate uh, obiectivele grupului uh, euro, une dintre ele foarte bune, pot fi obținute printr-o coordonare a politicilor uh, economice. Întrebarea care se pune este însă următoarea. De ce aceste competențe sunt acum uh, transferate uh, la nivelul uh, Uniunii Europene? aceasta ar putea fi o problemă legată de împărtășirea responsabilităților uh, pentru decizii nepopulare uh, sau, uh, sub pretextul reformei, practic am transfera anumite competențe spre Bruxelles. Mă înșel însă că vom ajunge la efectele dorite. Statele membre din uh, grupul euro tind să aibă uh, un nivel înalt de uh, datorii publice sau uh, economii mai puțin competitive în raport uh, cu celelalte state membre. Practic vorbim de o Europa cu două trepte de viteză. Viteza însă nu este un element suficient. Putem să ne implicăm în totalitate în ceva, însă dacă ne uh, mișcăm în direcția greșită, până la urmă vom cădea pe burtă. Oricum, aceasta este experiența mea cu Europa. Domnule Portaș, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Parlamentul European va uh, discuta astăzi al patrulea program de stabilitate pe care Uh, Consiliul l-a făcut în ultimul an, dar acesta va fi respins, după părerea mea, pentru că este insuficient și pentru că, în primul rând, a fost propus la Bruxelles înainte să fie cunoscut la Lisabona sau discutat și negociat. Și din acest motiv uh, îmi pun prima întrebare, pun prima întrebare președinției maghiare. În lumina acestei experiențe, are președinția de gând să apere uh, faptul că toate aceste documente trebuie să fie aprobate de Parlament sau nu? Și în al doilea rând, Consiliul va decide mâine privind un mecanism financiar pentru 2013, dar nu s-a spus nimic despre actualul mecanism financiar care ne interesează pe noi în primul rând și mai ales că Portugalia va ajunge în situația de alegeri anticipate, va exploda datoria publică, vor crește ratele dobânzilor. Ce va face Consiliul ca să evite speculațiile împotriva datoriei publice portugheze și deci să ne spun, nu ne spuneți că e o problemă internă portugheză, că austeritatea aceasta vine din deciziile noastre. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Bel de un minut și jumătate. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter mulțumesc, doamnă președinte. Ieri, un altul reprezentant a spus că vrea să sprijine Egiptul în uh, lupta sa împotriva penoriei uh, locuințelor, pornind de la mizeria economică din Egipt, Majoritatea populației, bineînțeles că ar fi tare încântată de această intervenție europeană. Este o dovadă a dorinței noastre, a Uniunii Europene, de a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor din uh, Egipt. Cu atât mai mult cu cât acest stat se află acum într-o perioadă dificilă de tranziție și să ne mai gândim și la problema legată de, asigur- de siguranța alimentară pe care ar trebui să o uh, eliminăm. Însă e nevoie și de o acțiune a Consiliului în acest sens, pentru că trebuie să sprijinim un stat în care cetă- drepturile cetățenilor sunt respectate. De asemenea, acordul de pace cu Israelul trebuie să fie respectat și implementat. Lucrul acesta este esențial pentru stabilitatea internă și externă a Egiptului. Domnul Mauro, două minute. uh. Îmi cer scuze. Spune doamnă pre- președinte. Da, probabil uh, m-ați trecut cu vederea. Dar cu toate acestea, vă mulțumesc că îmi dați uh, posibilitatea de a spune ceva. Doamnă președintă, vom avea un mecanism de stabilitate, un fond de stabilitate care trebuie să fie fur, să fie aprovizionat de cetățenii de pe stradă. Uh, Facem uh, o mulțime de promisiuni adesea pe care le încălcăm, de asemenea se um, spun o mulțime de minciuni legate de întrunirea criteriilor pactului de stabilitate. Franța, Germania, Grecia și multe alte state membre au încălcat pactul de stabilitate deja. Uh, deficitele mari nu, mari nu au fost uh, o problemă până acum și uh, acum avem un nou mecanism. O să funcționeze. Bruselul este cel care stabilește câți bani primești uh, cetățenii, indiferent de statul din care provin. Ei bine, acest fond uh, este o este foarte costisitor și cu asta cu atât mai mult cu cât se adresează unor țări care nu merită încrederea pe care o investim în ele. Aceste state care nu întrunesc criteriile zonei euro trebuie să iasă. Doar așa pactul de stabilitate poate, poate funcționa. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, nu vroiam să vă trec cu vederea, oricum ați fi primit uh, dreptul de a interveni, dar acum urmează domnul Mauro. Mulțumesc, doamna președinte. Bulversările care se tot produc în zona din sudul Mediteranei nu trebuie să ne deturneze atenția de la obiectivele noastre economice pe care ne le-am fixat pe termen mediu. Turbulențele la nivel internațional, din potrivă, trebuie să crească uh, ritmul de creștere al economiilor noastre și cred că trebuie să luăm în considerare toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiei 2020. Aceste măsuri trebuie luate cât mai rapid, chiar în această săptămână. Uh, nu trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla după conflictul, după ce se închide conflictul din Libia, dar știm că nu vor fi lucrurile la fel ca înainte. Europa are nevoie de un pachet de măsuri care să permită economiilor statelor membre să-și reia ritmul în perspectiva unei noi perioade de incertitudine. Totuși, Eh, cea mai mare parte a întrebărilor eh, și a problemelor se leagă de zona Mediteranei, de războiul care se desfășoară acolo și care e lucrul cel mai rău la care ne putem aștepta. Eh, țările care au considerat că trebuie să acționeze au avut cea mai bună alegere, totuși rămâne paradoxală această Uniune Europeană care e confuză, care e divizată în orice caz în ce privește modul de, în care trebuie acționat. Și de aceea fac apel la președinția maghiară și sper că și Comisia mi împărtășește punctul de vedere. Avem posibilitatea de a transforma criza într-o oportunitate pentru Uniunea Europeană. Avem această responsabilitate enormă, de fapt, de a transforma criza într-o oportunitate pentru a avea o veritabilă politică uh, externă comună. Avem cu siguranță unele responsabilități, s-au făcut cu siguranță greșeli, dar având în vedere că ne confruntăm cu evenimente realmente istorice, trebuie să ne asumăm responsabilitățile până la capăt și deciziile care vor fi luate în Consiliul de mâine și poimine trebuie să fie evident rezonabile, dar mai ales curajoase. Mulțumesc. Acum, doamna Estrela, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja aici, din păcate, și de asemenea și în Parlamentul uh, polonez, eh, eh, portughez eh, că dacă guvernul cade, atunci practic vom avea de face cu o instabilitate cauzată de partide de opoziție care vor impune un alt pachet de austeritate. Este al patrulea pachet în cursul câtorva luni. Dar asta nu pentru că celelalte pachete nu au fost puse în aplicare. Au fost puse în aplicare, însă condițiile care ne-au fost impuse se agravează Uh, din cauza uh, situației uh, pe piețe. Dezbaterea bugetară în Portugalia demonstrează că în ianuarie și în februarie a existat un excedent, am redus cu 10% cheltuielile și, practic, criza politică demonstrează că programul de austeritate care a fost prezentat de uh, guvern, care a fost uh, susținut de Comisie și Consiliu, uh, poate să răspundă bine la uh, această situație. Pentru un stat din zona euro care are probleme cu îndatorarea, uh, ei bine, situația este teribilă. Este teribilă pentru țară, este o situație incorrectă pentru uh, cetățeni este un uh, cost uh, care este uh, plătit de marele proiect al monedei unice. Nu ne aflăm doar într-o criză a zonei euro, ci ne aflăm în cea mai mare criză a zonei euro. Aș dori să adresez o întrebare colegilor. Care este alternativa? Toate statele membre trebuie să-și uh, prezinte planurile de austeritate uh, până în luna aprilie. Portugalia oare are nevoie de mai multe măsuri de austeritate pentru a reduce uh, deficitul și datoria publică? ar trebui uh, redus de deficitul uh, în 2012 și în 2013 uh, cu 3% în primul an și 2% pentru cel de-al doilea. S-au făcut negocieri, soluția a fost respinsă și asta creează probleme pentru că mm, portughezii sunt obligați să facă încă și mai multe sacrificii. Acum dăm cuvântul doamnei Iede Sarnez un minut. Mulțumesc. Acest Consiliu este cu siguranță cel al ultimei șanse pentru conducătorii europeni care trebuie să-și aducă aminte că am fondat Europa pe baza unor valori și că trebuie să acționeze conform acestor valori. Ori atunci când un popor este amenințat cu moarte de conducătorii săi, atunci este esențial să acționăm. Grație eforturilor Franței și Marii Britanii s-a adoptat o rezoluție și am putut să împiedicăm pe Gaddafi să ocupe Benghazi. Totuși, divizarea Europei este consternantă. Consiliul de mâine trebuie să dea un semnal puternic de susținere a rezistenței Uh, și a intervenției, uh, susținerea rezistenței pentru a-l izola și mai mult pe Gaddafi, pentru că acest regim să cadă. Și despre asta e vorba în mod esențial. Când vedem ce se întâmplă în Bahrain, în Yemen sau în Siria și acesta este miezul acțiunii uh, când vedem cum ciclul violenței se reia și se dezvoltă în Orientul Mijlociu responsabilitatea noastră ca Parlament European este să acționăm înainte să fie prea târziu. Istoria este în marș într-o mare parte a lumii și curajul politic înseamnă să fii la înălțimea momentului. Asta așteptăm de la Europa și de la responsabilii acesteia, de la conducătorii Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Peter Van Dalen. Olanda contribuie cu milioane și milioane de euro fostul ministru de finanțe a spus că garanțiile sunt cea mai groaznic, cel mai groaznic instrument. Garanțiile pe care le punem acum pe tapet sunt prea mari și prea riscante. Ele nu rezolvă criza. Criza actuală europeană se datorează uh, creștere, creșterii irresponsabile a gradului de îndatorare și, de asemenea, nerespectării tuturor uh, responsabilităților. Oricâte garanții am dat, nu uh, folosesc la nimic atâta timp cât nu ne respectăm uh, responsabilitățile. În 2004, pactul de stabilitate a fost încălcat de Franța și de Germania. Acum putem întări acest uh, pact cu ajutorul unor sancțiuni, dar aceste sancțiuni trebuie să fie decise de către lumea politică, lucru absolut de neînțeles. Acum cetățenii așteaptă ca situația să se întâmple, da, să se schimbe, dar din păcate se pare că lucrul acesta nu se va întâmpla prea curând. Vă mulțumim. Un minut pentru doamna Figueredo. Mulțumesc, domnule președinte. Este neacceptabil uh, ca liderii uh, europeni să urmeze acum acest uh, curs care nu face altceva decât să sporească exploatarea lucrătorilor cu noi măsuri antisociale care vor spori inegalitățile și care vor spori rata șomajului, care vor spori numărul uh, locurilor de muncă nesigure se spune că uh, acționăm în numele cetățenilor când de fapt acționăm în uh, numele uh, marilor angajatori din Europa care își sporesc profiturile. Țarele, țările au economii din ce în ce mai slabe și practic nu impunem decât o nouă cămașă de forță. Practic ne transformăm în protectorate având în vedere care sunt condiționalitățile care ne sunt impuse pentru a îndeplini condițiile practic ale acestui mecanism de stabilitate a zonei euro. Ar trebui să ne opunem acestei uh, zone, așa cum fac cetățenii când au demonstrat uh, în uh, Portugalia. La un meeting unde au participat peste 300.000 de oameni. În Parlament portughez, o majoritate a membrilor se vor manifesta în același fel împotriva celui de-al patrulea pachet de austeritate. Așadar, vom spune nu acestui bombardament în Libia în același timp și Ne vom opune atacurilor asupra uh, celor care uh, jelesc uh, în Libia, Bahrein și Yemen. Domnul Pașca, acum, pentru un minut. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar bună gestiunea resurselor financiare este o precondiție pentru buna funcționare a unei gospodării, a unei întreprinderi sau a unui stat sau a unei uniuni de state. Așadar, este natural ca dacă un grup de state europene se pun de acord asupra unei monede unice, trebuie să existe și un mecanism care să împiedice politicianismul și uh, încercările de a uh, plasa angajamente de, nesustenabile pe umerii unei astfel de monede uh, pentru a uh, câștiga voturile alegătorilor pe termen scurt. Pactul de uh, competitivitate conține parametri care uh, reprezintă angajamente pentru țările zonei euro, dar trebuie controlată implementarea acestea sunt convins că trebuie să uh, implementăm mecanisme de sancțiune automată în cazul încălcării acestui pact de stabilitate și aceasta nu trebuie să fie obiectul unor târguieli între politicieni sau între șefii de guverne, ci uh, să fie aplicat uh, de toată lumea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimate coleg. Două minute, domnul Sarius Volski. Sure. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Mai întâi de toate, vreau să felicit uh, aducerea pe lume a, pachetului, a pactului uh, pentru moneda un, unică 2. Este un lucru deosebit de important, la fel de important poate ca și acordul uh, Schengen. Este important ca acest uh, acord să fie pact, să fie inclusiv pentru toți cei care doresc să participe la el, să nu avem o Europa celor două viteze. Însă acest uh, pact va fi doar semipermeabil, pentru că Amendamentul 136, care a fost votat în comisia noastră, a fost respins în urma votului. În acest amendament, se cerea, practic, deschiderea acestui pact către toate statele care nu au moneda unică, dar care doresc să participe la el, la pact va fi uh, un pact semipermeabil pentru că va impune o serie de obligații, însă nu va fi des, uh, deschis acelor state care doresc să beneficieze și de pe urma drepturilor. Noi ne dorim cu toții o piață comună nu este o criză a monedei unice cea cu care ne confruntăm în momentul de față, ci este vorba despre o uh, criză a datoriilor publice cu care s-ar putea confrunta fiecare stat membru. Deci, haideți să ne bucurăm cu toții de aceleași drepturi și aceleași uh, responsabilități. În al doilea rând, dați-mi voie să vorbesc despre Libia și uh, Mediterana de Sud. Mai întâi de toate, vreau să ne felicit pe noi, cei câțiva uh, membri ai uh, Uniunii Europene care au luptat pentru democrația în Libia. Trebuie să mulțumim Franței și de asemenea președintelui Sarkozy pentru faptul că uh, și-a și asumat statutul de lider. E momentul acum să nu mai avem o politică externă bazată pe interese, ci una bazată pe valori. În acest sens, avem nevoie de o restructurare a politicii de vecinătate uh, Trebuie să sprijinim într-adevăr transformarea, tranziția, dar în același timp să ne dăm seama că e nevoie acum de o restructurare a politicii externe și de securitate comune, astfel încât Uniunea Europeană să aibă atât uh, capacități civile cât și capacități militare. Mulțumim! Trei minute acum pentru colegul Juan Koch. Monsieur le Président, Domnule președinte, dragi colegi, mâine, 24 martie, va fi o zi simbolică. Va fi o zi marcată mai întâi de modificarea tratatului de la Lisabona, pe care tocmai am uh, votat-o, pentru a putea permite instaurarea unui mecanism european de stabilitate permanent. Acest uh, mecanism oferă, de fapt, posibilitatea Uniunii Europene de a concepe embrion de euroobligațiuni pentru a finanța um, datorile uh, suverane în caz de atacuri speculative. E păcat uh, că n-am parcurs decât jumătate din uh, drum. Facem uh, față exuberanței piețelor și acum ar fi trebuit să autorizăm BCE uh, să uh, ia în considerare uh, ratele de uh, dobândă pentru a ușura uh, datorile suverane, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite punem la, în funcție pactul de competitivitate, rebotezat pactul pentru euro și acesta este cel de-al doilea simbol al zilei de mâine. Acest pact este apărat de Consiliu și de către Comisie și în același timp de către BCE știți, ați uh, adorat cu toții uh, uh, pactul de la Washington și acum ajungem pe 24 martie la consensul de la Bruxelles. El reprezintă aplicarea brutală a unor dogme liberare. Vorbim despre uh, serviciile publice și sociale și despre autoritățile, uh, despre austeritățile sociale care vor avea impact pe piață. Dragi colegi, Comisia și Consiliul, la fel și bce ul Um, au uh, o privire pe termen uh, scurt. Vorbim despre un pachet de guvernanță pentru a instituționaliza politici care uh, au fost, de fapt, la originea crizei. În Spania, în statele anglosaxone și în altă parte, uh, creșterea îndatorării uh, publice alimentată de uh, industria financiară nu are ca altă cauză decât uh, o uh, criză a puterii de uh, cumpărare care, practic, s-a născut și a perpetuat uh, pe durata 20 de ani. Uh, practic, perpetuăm austeritate salarială, iar în ceea ce privește îndatorarea publică, că uh, peste tot uh, se resimt uh, consecințele crizei. Criza este um, consecința unor reduceri a impozitelor susținute de liberali și de conservatori. Austeritatea bugetară și salarială combinată cu creșterea ratelor de uh, ratelor dobânzilor prevăzute deja de BCE vor uh, ucide practic redresarea economică uh, și nu vor reduce deficitele. Uh, mâine vom fi alături de lucrătorii care vor uh, manifesta împotriva acestui consens de la Bruxelles. Este cel de-al treilea simbol a zilei de 24 martie. Dacă nu dorim să uh, revină uh, forțele împotriva cărora s-a constituit Europa, atunci noi trebuie să fim alături de popoare pentru a lupta împotriva unei uh, politici injuste și ineficace. Mulțumim pentru un minut, doamna uh, Iatenmachi. Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallintamme... Mulțumesc, domnule președinte. Crearea unui mecanism permanent de gestionare a crizelor este necesară în Europa pentru a ne proteja de viitoarele crize. Nu vrem să mai trecem printr-o nouă criză, dar s-ar putea să ne confruntăm cu una, din păcate. Și este păcat că Mecanismul acesta permanent este creat și gândit în afara, Uniunii, în afara instituțiilor Uniunii Europene. Mecanismul ar trebui să fie adus cât mai aproape de instituțiile europene pentru că acesta să-i poată monitoriza utilizarea și ar trebui ca penalizările să fie automate și nu să fie subiectul unor negocieri politice și târguri politice. Vreau să spun acum și câteva lucruri în legătură cu așa numita politică externă a Uniunii Europene și Libia. Situația din Libia și e confuză și la fel de confuză și comunitatea internațională. Zona de interdicție aeriană a fost creată pentru a-i proteja pe civili. Uniunea Europeană a fost implicată în acest uh, proiect. Dar acum că uh, forțele terestre au fost atacate, ar trebui să ne întrebăm dacă uh, asta a fost scopul uh, zonei uh, de interdicție aeriană, că s-a trecut un prag. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum domnul Epping are un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Schulz a spus că operațiunile militare au fost organizate cu prea mare grabă. Totuși, opusul e valabil. S-a așteptat prea mult și uh, l-a lăsat pe Gaddafi aproape să distrugă opoziția complet. Abia în ultimul moment am prevenit crime în masă în Benghazi. Și ce am văzut de fapt? Franța și Marea Britanie au preluat conducerea. Felicitări! Germania este o țară care are o monedă puternică și uh, prea puțin curaj. Să fii uh, ministru apărării în Germania e slujba cea mai riscantă. Turcia se opune NATO și uh, în restul Europei stă și se uită ca la teatru. Mă tem că uh, la fel ca și în Bosnia, nu am fi putut realiza progrese și rezolva uh, situația fără angajamentul Statelor Unite. Singurii politicieni, singurul politician care a știut cum să se ocupe de Gaddafi a fost Ronald Reagan, domnule președinte. El a avut dreptate de la început. Mulțumesc, domnul Ciuntis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Exact un an a trecut uh, de când Uniunea Europeană și primul uh, ministru grec au decis că Grecia uh, va juca rolul unui cobai. Împotriva ei s-au luat măsuri foarte stricte, austere, riguroase, și asta pentru a îi reconsolida încredere. Ne apropiem de o rată a îndatorării de 150%, șomajul este de 15%, rândul tânărilor de 30%, rata inflației 4,4%, și uh, toate aceste date sunt din cel de-al patrulea trimestru al lui 2010. Experiența uh, greacă a eșuat, cobaiul uh, poate fi omorât din punct de vedere economic și uh, social. Dragi colegi, același destin este rezervat de liderii Uniunii Europene și celorlalte state prin acest uh, pact pentru euro. Adică aceasta este versiunea uh, europeană a acestui memorandum grec ne opunem acestui pact, ne opunem omorârii salariaților și pensionarilor. Domnule Ren, uh, când memorandumul grec uh, a fost uh, semnat, dumneavoastră ați urat noroc salariaților greci. Mâine veți ura noroc lucrătorilor europeni. Gracias, colega. Dos minutos tiene... Mulțumim. Acum două minute domnul președinte Harzgert Brădărin. Domnule președinte, stimați colegi, Samuel Huntington a prevăzut la un moment dat ciocnirea civilizațiilor. Dacă am fi avut încredere în el, atunci am fi reușit să aducem noi această ciocnire a civilizațiilor mai aproape. Dar noi am pus întotdeauna accent pe colaborarea cu lumea arabă. Acum vedem că lumea arabă își dorește tocmai democrația, libertatea, principiului statului de drept, principii pe care le, în care credem noi. Cine s-ar fi așteptat ca uh, Liga Arabă la un moment dat să ne ceară nouă comunității internaționale să-l stopăm, să-l oprim pe Iranul libian. Este o schimbare majoră care se produce acum în lumea arabă. Nu trebuie să facem vreo greșeală acum. Nu doar, nu trebuie să-i sprijinim pe oamenii de acolo doar pe cale retorică, ci trebuie să acționăm în acest sens. În seara aceasta, la, în numele Fundației Conrad Adenauer, a cărui președinte sunt, voi merge în Tun- Tunisia. Voi, la un moment dat, Conrad Adenauer a spus că noi sprijinim libertatea. Ei, în momentul de față, trebuie să le spunem arabilor că noi, dacă o vreți, vă vom ajuta cu consultanță democratică, vom fi solidari cu voi și vă vom sprijini în crearea și organizarea de alegeri. Stimați colegi, aud, am auzit astăzi că la Ierusalim a avut uh, loc un atac terorist, mulți uh, cetățeni au fost răniți în cursul acestui atac. Bineînțeles, condamnăm asemenea acțiuni, dar de asemenea trebuie să spunem clar că e nevoie de pace între Israel și Palestina. Dacă acum libertatea bântuie prin statele arabe, trebuie și ca Israelul și Palestina să folosească acest moment pentru a-și soluționa conflictul. Astfel, încât atât cetățenii israelieni, dar și cetățenii palestinieni să poată trăi în, cur, în cadrul unor granițe stabile. Acesta este rolul nostru acum, în momentul acesta, în lumea arabă. Trebuie să luptăm împreună, hotărât, pentru a transforma acest vis în realitate. Vă mulțumim, domnule Petering. Urmează acum două minute, domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de măsurile care au fost anunțate, mă întreb dacă rolul uh, politicienilor europeni eh, și al politicii europene este să implementeze aceste măsuri. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie un jucător pe scena internațională, avem nevoie de mai mult timp. Și după cum știți, eh, eh, sunt situații în care nu avem timpul de care am dorit să ne bucurăm și trebuie să acționăm atât rapid, dar și cu prevedere. Și Mă tem că atunci când vine vorba de ce se întâmplă în uh, Mediterana sau în Libia, facem suficient. Nu cred că suntem la înălțimea provocării și cred că trebuie să ne mai gândim mai mult și să uh, recunoaștem că avem nevoie de o inițiativă. Bine, în primul rând trebuie să înțelegem ce se întâmplă și în al doilea rând avem nevoie de o inițiativă concertată, de acțiune concertată la nivel european în Mediterana și e clar pentru toată lumea că dacă ne uităm la Libia, vedem că există o diferență substanțială între a avea o acțiune comună care implică toată Europa sau doar o acțiune a unei coaliții de state pe bază de voluntariat. Deci spun Comisiei și Consiliului, încă n-am ajuns uh, să avem această situație ideală uh, și Consiliul trebuie să ofere niște răspunsuri rapid și mă întreb dacă în afară de efortul umanitar înțelegem cu adevărat ce ar trebui să facem pentru implementarea rezoluției din 1973. Uh, și dacă această rezoluție nu se va dovedi suficientă, dacă trebuie să trecem dincolo de acest mandat, al, al doilea lucru, aș vrea să știu ce opinie are Consiliul privind comanda operațiunilor de către NATO, care totuși are numai un rol tehnic și nu o conducere politică putem rezolva această problemă, putem da Uniunii Europene un rol mai uh, pregnant mai degrabă decât să recurgem la țări voluntare în ce privește relațiile cu uh, Uniunea Africană și cu Liga Arabă, acestea sunt cruciale. Trebuie să uh, prevenim ca uh, până la urmă această intervenție să aibă, să fie pusă într-o lumină proastă și să, de, să se deterioreze, să degenereze. Suntem conștienți așadar de toate aceste probleme. Nu vrem răspunsuri birocratice, ci reacții politice uh, Uh, uh, veritabile de la Consiliul de mâine. Mulțumesc, domnule coleg. Acum, domnul Oleșmit, un minut. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Criticii euro în țara mea spun că Grecia demonstrează faptul că euro nu funcționează. Spun că e mai bine să ne aflăm în afara cooperării. Aceștia însă se înșală. Cooperarea în legătură cu euro în ultimii 10 ani a dus la crearea stabilității, a unor rate reduse uh, de inflație și a dat naștere uh, la milioane de locuri de muncă. Acest mecanism pe care l-am pus la punct uh, va fi o ultimă resursă la care vor apela statele care se vor afla în dificultate. Acesta este răspunsul la criză pe care l-a subliniat și uh, domnul uh, președinte al Comisiei. Încercăm, practic, să soluționăm niște probleme, probleme cu care se confruntă, de exemplu, și Suedia. Regret nespus faptul că Parlamentul suedez nu are o majoritate a membrilor pentru participarea Suediei la pactul euro. Asta, practic, reduce uh, influența țării mele. Dacă Suedia ar dori să aparțină nucleului uh, euro, atunci ea nu poate să se situeze în afara uh, sărilor de întâlnire. Danemarca și guvernul danez spun da monede euro, dar suedezii încă nu sunt gata să-i urmeze. Mulțumesc! Acum un minut, uh, domnul Tusas. Partidul Comunist Grecesc condamnă această politică neoliberală care este promovată de către SUA, Franța, Regatul Unit, uh, NATO vis-a-vis de Libia. Nu putem vorbi aici despre ajutor uh, uh, umanitar care trebuie să fie oferit. Nu, vorbim despre gaze, despre petrol, despre uh, resurse naționale, naturale care se află în Africa de Nord și pe care NATO dorește să pună mâna uh, periclitând astfel securitatea în întregii regiuni. Noul pact, noua econ- uh, guvernanță economică, pe de altă parte, nu înseamnă nimic altceva decât sărăcie și distrugerea economiei așa cum arată ea în momentul de față e o, un fel de pașaport înspre dezastrul economic al multor state. Aceasta este politica Uniunii uh, SUA, aceasta este politica neoliberală pe care americanii o urmează. O politică care duce la sărăcirea cetățenilor, a uh, lucrătorilor, ne vom confrunta cu o criză capitalistă care nu poate genera decât mai mult șomaj. E important ca cetățenii să lupte împotriva acestor dorințe imperialiste. Trebuie ca cetățenii să pună mâna într-adevăr pe drepturile lor. Pentru că trebuie să protejăm tocmai drepturile micilor cetățeni. Urmează acum domnul Rangel, două minute. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi eh, aș dori să atrag eh, atenția la valorile pe care PP-ul și uh, membrii portughezi ai PP-ului uh, uh, le leagă de viitorul summit. Soluțiile care au fost găsite sunt mai bune decât soluțiile propuse anterior. Aș dori să mulțumesc pe domnul Broc și pe domnul, mulțumesc domnul Broc și domnul Galtieri că au pregătit un raport în numele Parlamentului European. Aș dori să felicit și Comisia pentru că dorim să ne asigurăm că acest mecanism va rămâne în cadrul comunitar și că se va îndepărta de abordarea abordarea interguvernamentală. Aș dori să spun uh, colegilor că ne aflăm într-un moment în care uh, o criză majoră începe în uh, Portugalia și partidul care, PSD care face parte din familia PPE pregătește acum alegerile și noi dorim să ne atingem toate obiectivele care au fost stabilite pentru țara noastră. Guvernul socialist nu a făcut în 13 ani ceea ce trebuia să facă. A fost incapabil să ia măsuri, a luat decizii greșite. Iar eu pot să vă spun că am luat parte uh, la alegeri din 2009 când uh, Guvernul Socialist a anunțat niște măsuri care nu au fost implementate și acum putem da toate garanțiile Uniunii Europene și partenerilor din zona euro că vom uh, respecta toate criteriile necesare și că vom face toate sacrificiile necesare vom avea în sfârșit un guvern credibil, nu un uh, uh, guvern uh, precum cel pe care l-am avut uh, deja. Pactul de creștere și stabilitate presupune că noi căutăm mereu uh, soluții, însă până acum nu s-a găsit uh, un răspuns credibil pentru piețe, un răspuns care să servească interesului portughezilor sau Europei. Mulțumesc! Iar acum spune domnul președinte, doi colegi care au ridicat cartonașul albastru. Aștept, acceptați întrebările? Dacă da, atunci Edith Estrela are 30 de secunde. Uh, domnul Angel are o problemă cu microfonul. Aș dori să întreb pe domnul Paul Angel dacă nu consideră cumva că uh, e infatil să spunem că uh, portughezii uh, trebuie să mai treacă și prin alte uh, sacrificii. Trec deja printr-o uh, criză politică și spuneți că viitorul guvern va veni cu aceleași măsuri de austeritate și se va angaja la îndeplinirea obiectivelor negociate cu Bruxelles. Asta a încercat să facă și acest guvern. Puteți răspunde la această întrebare, oare nu cumva vorbim despre o lăcomie pentru putere? Aveți 30 de secunde să răspundeți. Um Aș răspunde cu mare drag, dar nu cred că ar trebui să dezbatem aici probleme de politică internă portugheză. Evident, doamna Estrela vrea să discute această problemă politică, am o soluție. Vor fi alegeri, poate să ducă să candideze acolo. Dacă vrea și mai târziu, poate să fie în opoziție și să discute cu guvernul, noul guvern care va fi ales, politicile pentru Portugalia. Deci, e clar, guvernul socialist a dat greș de patru ori în ultimii ani, nu mai putem să-l mai suportăm, nu mai e credibil nici în ochii piețelor, nici ai alegătorilor, trebuie să plece, socialiștii trebuie să plece. Mulțumesc, domnule Rangel, spune președintele. Microfonul colegului nu funcționează. Încă o întrebare nu pot să pun o întrebare către Parlamentul portughez, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Rangel, acest, să vă transmit asta, domnule Rangel, această întrebare. De ce europarlamentarii portughezi nu susțin această măsură, pentru că până la urmă de aici se poate ajunge la o criză paneuropeană. De ce nu susțineți această soluție acum? Președintele, domnule Rangel, Poate n-ați reușit să auziți ce v-a întrebat colega sau puteți să răspundeți? Partidul Social Democrat a susținut cu mare responsabilitate, cu mai multă responsabilitate decât alte uh, partide, aceste măsuri de austeritate. Însă, guvernul a dat greș, nu mai există scuze, n-au venit cu niciun fel de rezultat după 2 ani de chin, piețele sunt în situația în care sunt, noi, ca Partid Social Democrat, n-am avut de ales, a trebuit să încercăm să susținem soluția asta și soluția este noi alegeri, un nou guvern și o credibilitate reînnoită pentru Portugalia și pentru zona euro. Mulțumesc, domnule Rangel. Acum un minut și jumătate, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Acum două săptămâni acest Parlament a adoptat o rezoluție foarte curajoasă la nivel politic și am uh, susținut ideea unei uh, zone de interdicție aeriană pe, uh, deasupra Libiei. Acum o săptămână rezoluția a fost aproape că era adoptată de Națiunile Unite, dar uh, toată lumea avea senzația că va fi prea târziu și toată lumea era disperată pentru că uh, credeam că va fi un eșec și că Benghazi va cădea mâinile lui Gaddafi. Totuși, acum știm că rezoluția în cele din urmă a fost adoptată și la două săptămâni de la prima noastră discuție ea este și implementată. Cred, domnule președinte, că această rezoluție este una foarte importantă și că ar trebui să continue să fie implementată ca să putem ajuta poporul libian să se apere de masacrul uh, pe care îl uh, punea la cale și le executau forțele lui uh, Gaddafi. Și să ajutăm Libia să meargă pe un drum uh, al democratizării. Trebuie să continuăm să oferim ajutor umanitar și asistență, în special acelor refugiați care uh, fug spre Tunisia și Egipt. De asemenea, trebuie să mai facem un lucru. Trebuie să ne pregătim pentru că s-ar putea să trebuiască să ne confruntăm cu un flux și mai mare de refugiați către țările noastre din Uniunea Europeană, pentru că nu e doar responsabilitatea uh, uh statelor medit- mediteraneene ale Uniunii Europene să rezolve această problemă, ci a tuturor statelor membre. Mulțumesc, domnule Busutil. Acum un minut și jumătate, domnul Chelam Tune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Astăzi, sala de întruniri a partidului PP a fost redenumită. Poartă acum numele domnului Gaspari. Această personalitate a istoriei europene lupta pentru unitatea europeană. Este una dintre persoane acele persoane care a reușit să creeze o viziune asupra Europei din secolului 21, chiar dacă se născuse în secolul 19. În momentul de față, pentru a depăși criza economică, avem nevoie de leadership. Un leadership care să nu pună accent pe următoarele alegeri sau pe preferințele alegătorilor, ci care pune accent pe nevoile Uniunii Europene per ansamblu. Salut noul text al mecanismului de stabilitate precum și uh, pachetul de reformă a monedei euro. Sper din tot sufletul că aceste acest pact se va dovedi a fi credibil și va atrage și state membre care nu dețin moneda unică în momentul de față. Toate guvernele trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-și îmbunătăți uh, statutul competitiv. În ceea ce privește piața unică, mă tem că ambițiile sale au fost uh, uh, călcate în picioare până în momentul de față și tocmai de aceea, în momentul în care creăm noi pași, haideți să avem grijă ca aceștia să respecte cele patru libertăți pe care se bazează Uniunea Europeană. Uh, Uh, printre acestea, uh, de asemenea, trebuie să sprijinim piața unică și, de asemenea, directiva privind serviciile. Vă mulțumim. Un minut și jumătate, domnul Van den Cap. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îmi exprim simpatia și condoleanțele pentru poporul japonez. Știu că vom avea o dezbatere în legătură cu Japonia în câteva momente, însă sper uh, ca în următoarele uh, zile Consiliul să reușească să integreze toate solicitările uh, Japoniei pentru ajutor special. Adesea vorbim despre țele în curs de dezvoltare, dar acum avem de-a face cu o țară foarte dezvoltată care a suferit de pe urma unui dezastru și care a devenit o zonă de dezastru ce are nevoie de ajutor. Aș dori să mă refer acum și la uh, Libia. Multe sentimente uh, războinice au fost exprimate vis-a-vis -vis de această țară. Comisia uh, și-a uh, exprimat uh, și ea uh, asemenea opinii. Dar ceea ce uh, vedem deja este că nu reușim să abordăm uh, criza din uh, această țară și că uh, acțiunile domnului Gaddafi nu pot fi oprite. Uh, Președintele Franței, în ultimul moment, uh, a asigurat uh, faptul că Uniunea Europeană, în acord cu NATO, uh, au reușit totuși să facă ceva, însă suferința poporului libian persistă și aici n-ar trebui să fim modești, pentru că se pare că suntem mai potriviți să facem curat după o criză decât să reacționăm în timpul ei. În ceea ce privește pactul pentru euro, e clar că s-au făcut pași importanți înainte. Domnul Barroso a adoptat o piatră de temelie, însă o piatră de temelie nu este fixată uh, așa cum trebuie la locul său, prin urmare mai trebuie să găsim și mâine soluții. Mulțumim, stimate coleg, pentru minut și jumătate acum, domnul Sean Kelly. Eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul Barroso, aș vrea să mă concentrez asupra situației economice, în special din moment ce țara mea este recipientul acestor fonduri de salvare. Avem un nou guvern și noi speranțe în Irlanda și un, în primul discurs al noului prim-ministru, acesta spunea că vrea să construiască punți cu Europa și să uh, rezolve uh, problemele Irlandei. Dar problema este că rata de dobânzii care ni s-a impus la acest împrumut uh, este draconică și vrem să vedem că ea este redusă cu cel puțin 2%. În al doilea rând, trebuie să susține, uh, putem susține băncile noastre până când acestea redevin funcționale. Nu trebuie să fim presați în ce privește taxa pe impozitul corporatist și nu avem nevoie în niciun caz de lecții de la domnul Sarkozy care nu are o problemă că uh, rata uh, de impozit corporatist în Franța este de 11,9%, în timp ce a noastră este cu numai puțin mai mică. Uh, ce înseamnă un quid pro quo în general? Uh, înseamnă că, pe de-o parte, trebuie să implementăm uh, pachetul de austeritate și să facem ca cetățenii noștri să înțeleagă aceste nevoi acestor suferințe, în al doilea rând, să avem un uh, pact al plăților, așa cum au în Germania din 2009. În al treilea rând, să luăm în considerare o, crearea unei agenții uh, independente fiscale la nivel european. Asta e foarte european, pentru că nu cred că acum există așa ceva. Aș cere domnului Barroso de ziua sa și colegilor săi să ajute Irlanda să se ajute singură și să nu mai fim în situația să trebuiască să venim și să cerem fonduri uh, de salvare încă o dată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule coleg. Acum domnul Lise cu minut și jumătate. Minister. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului, estimați colegi, e foarte bine că Liderii europeni au reușit în ultimele săptămâni și zile să se dedice evenimentelor din Libia și Africa de Nord. Sper că intervenția va reuși să prevină o, un masacru al civililor din uh, Libia și sper că civilii din uh, Libia vor reuși să îl răstoarne pe tiran. Însă există o serie de provocări la nivelul Uniunii Europene, de asemenea, probleme legate de politica externă, politica de securitate și apărare comună. Există o Există o serie de opinii vehiculate la nivelul statelor membre și vedeți, aceasta este o dovadă a faptului că nu avem nici pe departe o politică externă sau de apărare comună în spiritul uh, tratatului de la Lisabona. E bine că colaborăm cu alte state, cu Statele Unite ale Americii, spre exemplu, e bine că dialogăm cu Uniunea Africană, cu Liga Arabă, e, e bine că dialogăm cu Israelul, de asemenea. Dar, după cum spunea domnul Pötering, ceea ce se întâmplă astăzi în uh, Africa de Nord, ce se întâmplă în Libia, ceea ce se întâmplă în Egipt, ar putea avea consecințe majore asupra procesului de pace din Orientul Mijlociu. Trebuie să ținem cont de asta. Trebuie să ne gândim la promovarea democrației și drepturilor omului pe viitor. Nu trebuie să stingem acum tensiunile, ci trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă în alte state Vă mulțumim. Urmează acum un minut și jumătate domnul Galer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Rompoi, la invitația sa, ne spune că va începe o cină că summitul va începe cu o cină la care se va discuta despre situația din Libia. Sper că nimeni nu se va înneca cu mâncarea și că vom reuși cu ocazia aceasta să transmitem semnale cât se poate declare cetățenilor din nordul Africii, dar și cetățenilor noștri care deja sunt, uh, sunt își pierd răbdarea văzând uh, opiniile diferite vehiculate pe aici. E bine să sprijinim uh, rebelii din uh, Libia și de asemenea e bine că procedăm la sancțiuni împotriva libienilor. Însă mi-aș fi dorit ca Uniunea Europeană să-și fi amintit de rezoluțiile împotriva uh, Libiei pe care le-a pro- promulgat în trecut și să fi uh, utilizat forța militară pentru a bloca, pentru a uh, impune un embargo asupra Libiei. Uh, de asemenea, am, dacă am fi făcut lucrul acesta, am fi reușit poate să ajungem la un consens cu Turcia. Să sperăm că asistența umanitară a Uniunii Europene nu se va limita la ajutarea autorităților uh, egiptene în ceea ce privește preluarea revoluției refugiaților. Și sper că îi vom ajuta pe oamenii din Libia, pentru că uh,

tuturor, dar voi insista să nu vorbească nimeni mai mult de un minut. Mai întâi, doamna Galperts. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, domnule comisar, conform celor mai recente cifre și statistici economice, Europa uh, începe să iasă din uh, criză și această tendință poate fi uh, accelerată de summitul european de mâine și poimine. Asta dacă arătăm că solidaritatea europeană poate crește la un nou nivel. Pachetul de măsuri macroeconomice și de coordonare la nivel european este foarte important Președinția maghiară a Consiliului a pregătit un raport de sinteză care ne îndreaptă privirile spre viitorul, uh, spre perioada de după criză și trebuie să ne punem întrebarea ce se va întâmpla după ce trece criza. Uh, sigur, președinția maghiară a jucat un rol important în ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Orientările generale au fost adoptate și acceptate și putem să vedem o nouă zonă de cooperare între Parlament și Consiliu. Domnul Tabasci. Mulțumesc, Magyar elnökség elmúlt hetekbeli tevékenységéhez ez egy igazi sikertörténet. Uh, pentru tot ce a făcut în ultimele săptămâni. Este o poveste încununată de succes. Avem toate condițiile necesare pentru ca la următorul summit european să reușim a promulga un tratat cu privire la noul cadru uh, economic și politic al Uniunii Europene. Astfel vom avea o nouă fază a integrării politice ce va demara. Noul cadru pentru impozitarea economică prevede și o mare responsabilitate a Parlamentului European. Ar fi bine ca încă din prima lectură să putem promulga aceste, acest pachet de șase măsuri economice. Dacă se ajunge la tergiversări, atunci toată Europa va fi perdantă. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Broc și domnului Gualtieri și de asemenea flexibilității Parlamentului European. Vă mulțumim. Domnul Gallagher acum. Mulțumesc, domnule președinte. Susținem eforturile făcute de guvernul irlandez pentru a obține o reducere a ratei dobânzilor în conformitate cu programul UE și femei. Comisia Europeană a demonstrat că este dornică să susțină această reducere a ratei dobânzilor și sper că cele 27 de state membre vor putea să ajungă la un acord în ceea ce privește revizuirea acestui subiect. Irlanda și Euro- uh, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că datoria noastră este durabilă. Este esențial uh, ca uh, prețul acestui mecanism este unul pe care ni-l putem uh, permite și că este unul corect. S-a spus că deja anumite uh, state sunt sătule să facă concesii uh, Irlandei și că nu vor susține această reducere, dar se pare că presiunea asupra Irlandei de a-și crește taxa corporatistă nu a dus la rezultate. Microfonul vorbitorului a fost uh, întrerupt. Domnul Bronx are cuvântul. Mulțumesc. Consiliul European va adopta o decizie de amendare a tratatului privind mecanismul uh, european de stabilitate. Dar va ajuta oare ca acest lucru ca țările să rămână în zona euro? Nu, nu, pentru că nu se poate rezolva problema aruncând bani la, înspre ea. E o problemă endemică. E ca și cum ai încerca să faci apa să curgă la deal. Consiliul European ar trebui uh, să regleze cererea și oferta monedei și asta evident ar trebui să se reflecte și în uh, cererea de importuri și exporturi, precum și în mișcările de capital aceeași valoare uh, de monedă nu poate reflecta condiții europene din 17 țări diferite. Uh, nu trebuie să avem un mecanism care să ajute țările care uh, sunt falimentare să rămână în zona euro, ci un mecanism care să ne scape de aceste țări din zona euro. Și țările care, aceste țări care au acum probleme ar fi într-o situație mai bună dacă ar ieși din zona euro și ar avea propria lor monedă pe care și-ar putea o devaloriza.

Astăzi uh, am sprijinit modificarea tratatului de la Lisabona. Și, de asemenea, această modificare trebuie să genereze un mecanism de stabilitate. Știm că suntem într-o situație economică și financiară dificilă și tocmai de aceea trebuie să întreprindem măsuri pentru uh, îmbunătățirea situației economice. Din păcate, acest mecanism uh, este valabil doar pentru zona euro. Asta înseamnă că statele care nu au moneda unică rămân în afară. Înseamnă că renunțăm la proced- la metoda comunitară. Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de mai multă solidaritate și să sprijină și statele care nu fac parte din zona euro, astfel încât ele să poată la un moment dat uh, să devină membre ale acestui club euro și să ia parte de asemenea la procesul de- decizional. chcela by som upozorniť na dva aspekty v súvislosti Mulțumesc, domnule președinte. Domnule reprezentant al Comisiei, aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte care implică Consiliul European. Multe măsuri sunt nedemocrate, iar sarcina Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale va fi redusă parlamentele naționale vor avea mai puțină marjă de uh, influențare a politicilor uh, economice. Cred că este o idee proastă faptul că Comisia nu lucrează împreună cu Parlamentul European în legătură cu acest uh, subiect. Acest demers este contraproductiv. Cum vom obține creștere și slujbe de pe urma acestui proces? Această combinație de măsuri nu ne va scoate din criză în loc să avem politici restrictive și nedemocrate, și aici se întrerupe microfonul vorbitorii. Domnule Consari. Mulțumesc, domnule președinte. Veștile proaste pe care le-am aflat astăzi au fost că Partidul Conservator din Portugalia a respins uh, uh, pachetul de măsuri de austeritate, sperând că asta va duce la alegeri anticipate în țara respectivă. Asta poate duce întreaga zonă euro într-o criză. Piețele se uită să vadă dacă Uniunea Europeană e în stare să ia decizii îndrăznețe și necesare și e nevoie de decizii, e nevoie de soluții la această criză. Este un moment istoric trebuie să trecem de la o simplă coordonare economică la guvernanță economică veritabilă. Din nefericire, Sarkozy și Merkel, președintele francez și uh, cancelarul german i-au dat acestui proiect un Președintele, acum încheiem uh, așadar procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul domnului comisar Oli Rehn ca să răspundă în numele Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc în primul rând pentru o dezbatere foarte responsabilă în uh, ajunul Consiliului uh, European și în numele, Consiliul, în numele uh, Comisiei aș vrea să comentez pe marginea câtorva intervenții care s-au referit la situația din Libia și Japonia și abia după aceea să trec la problemele economice. Așa cum știți, Comisia nu are niciun fel de competențe în ce privește uh, securitatea. Însă am coordonat răspunsul și reacția europeană față de uh, criza uh, din Libia. Zona de interdicție aeriană și acțiunile militare implementate conform uh, rezoluției Consiliului de Securitate al ONU numărul 1973 au uh, presupus uh, o situație foarte specială care a trebuit luată în considerare atunci când se dădea asistență umanitară într-un mod sigur și eficient celor care aveau nevoie de acest ajutor atât în interiorul Libiei cât și la frontierele acestei țări cu Egiptul și Tunisia am încercat să aducem o rază de speranță și să ajutăm la salvarea unor vieți nevinovate de civili. Chiar dacă evenimentele din Japonia nu au consecințe imediate asupra Uniunii Europene, este important să uh, revizuim politicile nucleare de siguranță și să avem planuri de urgență și măsuri de siguranță pregătite. Comisia folosește toate instrumentele disponibile pentru a monitoriza impactul acestor uh, evenimente, inclusiv asupra siguranței alimentare. Din punctul meu de vedere, eu cred că Japonia ne arată că un risc poate în orice moment să devină o realitate. Ceea ce părea imposibil trebuie acum inclus în strategiile și planurile noastre de urgență și în planurile noastre de a avea o evaluare cuprinzătoare a facilităților nucleare din Europa care să maximizeze efectele pozitive la nivel european. Înainte de a trage concluziile finale, o analiză completă a accidentului din Japonia este esențială. Evaluarea ar trebui să acopere problemele cele mai importante, cum ar fi cerințele de siguranță în, calita- în cazul unor cutremure, precum și cerințele uh, legate de sistemele de furnizare de electricitate pentru uh, sistemele de răcire ale reactoarelor. În ce privește politica economică, dezbaterea dumneavoastră a reflectat miza înaltă a Consiliului European care va avea loc mâine și cred că mesajele transmise de parlamentari vor fi ascultate și se vor auzi în toate capitalele țărilor europene. E corect să spunem că Uniunea Europeană a evoluat în mod profund după această criză financiară care s-a transformat într-o recesiune economică și apoi într-o criză a datoriilor suverane și o criză a băncilor. Am fost uh, siliți să căutăm noi modalități de dezvoltare, noi soluții, noi opțiuni de luare a deciziilor uh, cu consecințe pe termen mai lung. Așa cum a spus președintele Comisiei Barroso în discursul său introductiv, vom reacționa la toate provocările care ne stau în față uh, printr-un set de măsuri care se bazează pe tăria, valorile și instituțiile Uniunii Europene. Este exact tipul de provocare pe care le avem noi astăzi în față, dar la fel s-a întâmplat și atunci când a fost creată Uniunea Europeană. Ca să facem față la astfel de provocări a fost creată Uniunea Europeană, ca să facem față împreună și mai ușor la furtunile ce, uh, care vin asupra noastră și să fim mai puternici decât eram în trecut. Ca rezultat al unei discuții îndelungate, care a durat câteva luni, de fapt, s-au conturat elementele acestui, acestei reacții, acestui pachet de, de măsuri economice pe care trebuie să cadă de acord în cadrul Consiliului European de mâine conducătorii țărilor europene statele membre și în special uh, statele membre ale zonei euro sunt într-un proces de consolidare fiscală intensificată și de reformare structurală pe care, îl, care procede cu foarte multă determinare și hotărâre. Aceasta este piatra unghiulară a progresului pentru strategia despre care vorbim. În al doilea rând, Trebuie spus că atât Consiliul cât și Parlamentul își țin promisiunea de a încheia cât mai repede pachetul legislativ privind guvernanța economică, cât mai repede însemnând până la sfârșitul verii. Guvernanța economică întărită este într-adevăr piatra unghiulară, cum spuneam, al, uh, a, a sistemului nostru de reacții față de criză și, în al treilea rând, mecanismul permanent de stabilitate uh, la nivel european va deveni funcțional din iunie 2013 și va avea o capacitate efectivă de a împrumuta 500 de miliarde de euro țărilor care vor fi nevoie și cu această decizie vom fi pus în funcție une, un instrument care să oprească de la uh, primul stadiu orice criză și să uh, elimine orice dubiu în legătură cu capacitatea noastră de a face față crizelor uh, în oricare scenariu. Rolul Comisiei în acest mecanism de stabilitate va fi central și legătura dintre mecanismul permanent de stabilitate și noile instituții, incluzând evident totuși și Parlamentul European, va fi foarte clar stabilită și foarte bine susținută vom propune o, în uh, curând un regulament bazat pe articolul 136 din tratat care să clarifice pașii ce trebuie luați, făcuți pentru a clarifica condiționalitatea politică și pentru a asigura consecvența cu celelalte uh, politici în domeniul Uniunii Europene. Și nu în ultimul rând, sectorul bancar uh, repararea sectorului bancar, ca să spunem așa, trebuie să fie încheiată pentru ca economia reală să poată începe din nou să primească credite, la fel și întreprinderile, gospodăriile și ultima, următoarea rundă de teste de stres asupra băncilor se va produce în lunile următoare și rezultatele vor uh, duce la o restructurare necesară și poate și la o recapitalizare a sectorului bancar al Uniunii Europene. Înainte de publicarea rezultatelor, toate statele membre toate statele membre, repet, vor trebui să decidă și să-și prezinte propriile strategii, dacă consideră că e necesar, pentru o posibilă restructurare și recapitalizare a instituțiilor vulnerabile. E foarte important, într-adevăr, să ne asigurăm că aceste două probleme sunt uh, soluționate în uh, paralel. Restructurarea bancară, restructurarea sectorului bancar și, dacă e nevoie, recapitalizarea unor uh, bănci foarte importante, o condiție sine qua non pentru a restabili încrederea în economia europeană și pentru a consolida sănătatea băncilor și pentru a ne asigura că vom păstra creșterea economică prin uh, creditare. Domnule președinte, stimați deputați, în încheiere, după ce Consiliul European își va confirma angajamentul de plin față de toate aceste elemente din strategia noastră economică cuprinzătoare pentru a depăși cri criza economică, Uniunea Europeană se va afla pe făgașul cel bun pentru a inversa tendința în acest an, în anul 2011. Ceea ce nu înseamnă că toate sunt bune și frumoase și mai puțin că ne putem culca pe lauri, însă e dovada că suntem pregătiți pentru a face față provocărilor actuale și pentru a evita crizele pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul în numele Consiliului doamna Ghiori. Eh, mulțumesc că o să mă exprim în limba mea. Domnule comisar, eh, doamnă președinte, stimați eh, colegi, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru această dezbatere mă bucur de cei care au participat la ea sau majoritatea celor care au participat la dezbatere au recunoscut că cele șase elemente trebuie îndeplinite pentru a face față crizei economice și pentru a uh, duce la un răspuns comun al Uniunii Europene la această criză. Și sper că șefii de state și de guverne joi vor uh, valida planul nostru și astfel vom putea pune baza pentru prevenirea unor eventuale uh, crize de acest tip pe viitor. Sunt de acord uh, și cu cei care au spus că de fapt, nu Uniunea Europeană trece printr-o criză, ci o parte din statele membre care s-au împotmolit în această spirală a datoriilor și care trebuie abordată. E o prioritate, e un obiectiv prioritar pentru fiecare stat membru. Însă, cu toții facem parte din Uniunea Europeană, avem o politică monetară comună, avem o monedă comună și criza actuală din anumite statele, eh, state membre eh, trebuie să fie împărtășită de toată lumea și de aceea este nevoie de răspunsuri comune. Această dezbatere eh, a fost lansată, e foarte, interesant, e foarte interesantă și va trebui ca atunci când vom începe negocierile oficiale pentru cele șase proiecte legislative cu privire la uh, guvernare, Uh, trebuie să facem diferența între creditele bune și creditele uh, rele. Nu știu dacă există o diferență, dar în orice caz uh, sper ca Comisia să ne confirme că s-a discutat acest lucru la Consiliu. Consiliul este destul de sceptic în ce privește creditele bune, pentru că adesea datoriile care par să fie la prima vedere bune s-ar putea să se dovedească toxice cu timpul. Deci, uh, dacă dorim să uh, soluționăm criza economică, trebuie să încurajăm economia și să declanșăm creșterea economică prin alte mijloace decât prin uh, datorii, prin creditare. Nu cred că ar trebui să lăsăm o datorie pe, povara, pe, pe o povară pe umerele datoriilor generațiilor următoare. Și de aceea așa cum spunea și domnul Barroso, trebuie să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziție, pentru a înlătura obstacolele uh, uh din calea uh, creșterii economice. Câteva cuvinte despre situația din Portugalia și din Irlanda. Știm cu toții că se va discuta la uh, ședința uh, Consiliului și aș dori să spun că în legătură cu Portugalia, în 11 martie, șefii de stat și de guverne au salutat pachetul portughez, așa cum a fost numit uh, el, și uh, și Banca Centrală Europeană a salutat uh, acest pachet. Uh, piețele au reacționat cele ele pozitiv, însă trebuie să mai adăugăm că orice plan nu reprezintă decât o parte teoretică care ar trebui să fie pusă în aplicare și în spatele fiecărui plan ar trebui să existe voință politică pentru ca el să fie transpus în fapte. În legătură cu planul din Irlanda, Aș dori să spun că noul guvern la putere a dat uh, dovadă de spirit de cooperare la Consiliul Cagre și sper ca și cu ocazia acestui uh, Consiliu European să reușim să găsim răspunsuri, reacțiile pozitive la criza din Irlanda împreună cu reprezentanții guvernului uh, irlandez. Ă, diferența între metoda comunitară și metoda interguvernamentală. Ă, au fost puse mai multe întrebări în acest sens. Din 4 februarie cred că am făcut ă, progrese pentru că pe 4 februarie mulți dintre deputați și uh, reprezentanții statelor membre au intrat în panică. Uh, s-au gândit că s-ar putea ca această chestiune să uh, fie exportată din uh, Uniunea Europeană. Ne-am întors la uh, metoda comunitară și situația s-a îmbunătățit între timp. În calitate de președinte în exercițiu, avem uh, misiunea de a găsi un consens între cei care ar dori să excludă o parte din uh, misiunile care revin metodei comunitare și cei care doresc să se folosească această metodă. Premierul maghiar în 4 uh, februarie a spus că în Consiliul, uh, în concluziile Consiliului European ar trebui să existe o declarație conform căreia suntem gata să respectăm prevederile tratatului și în ce privește pactul de competitivitate. Trebuie să vă spun că ne-am întors de atunci încoace la metoda comunitară, comisia, și-a exprimat și ea angajamentul față de uh, metoda comunitară. Parlamentul European a primit și el garanții în ce privește accesul la informație și cred că deci ne îndreptăm spre sau am ne-am îndreptat în direcția potrivită. Pactul uh, euro sau Europactul este o entitate deschisă. Unele state membre, inclusiv uh, Ungaria, pot uh, să se alăture acestui pact chiar dacă nu uh, folosesc încă moneda unică europeană. În final, aș dori să îmi uh, repet uh, încurajarea de a uh, discuta acest al, al uh, șaselea pachet pentru uh, guvernanță economică și să ținem cont și de rapoartele Parlamentului European care au fost, uh, uh, uh, care au fost publicate în, și votate în ianuarie. S-a ținut cont de ele și în formularea concluziilor Consiliului. În ce privește instabilitatea din Maghreb și din Libia, această situație e o situație de criză, dar și o amenințare pentru Europa, așa cum a spus și domnul Mauro, și sunt de acord cu dânsul Însă trebuie să folosim această situație și ca pe o oportunitate să o transformăm într-o evoluție pozitivă pentru a evita alte, uh, alte tragedii în această regiune uh, a statelor mediteraneene. Eu sunt Uh, pentru sinceritate în general și trebuie să recunosc că în uh, această uh, chestiune Parlamentul a reacționat mai repede decât Consiliul. Doar în ultima clipă am reușit să lansăm o acțiune care, prin care am reușit să salvăm multe vieți nevinovate, mai ales în ce privește invadarea orașului Benghazi. Unitatea noastră și eficiența politicii uh, externe a Uniunii Europene uh, sunt subiecte pe care trebuie să le uh, discutăm deschis. Trebuie să recunoaștem că nu suntem uniți în proporție de 100%, dar s-a convenit pe multe elemente și a fost primordial pentru a găsi răspunsul potrivit. În 11 martie, la summit, șefii de stat și de guverne au declarat că uh, colonelul Gaddafi trebuie să plece de la putere și am stabilit și uh, contacte cu Consiliul Libian și, cu, și că autoritățile libiene ar trebui să permită ajutoarelor umanitare să intre în Libia. Am uh, decis că trebuie să revizuim și contactele cu vecinii noștri din uh, Sud și că ar trebui să uh, avem Uh, ajutoare financiare care ar trebui să fie majorate, bineînțeles, uh, cu anumite condiții. Uh, trebuie să întărim legăturile economice, dar și să sprijinim schimbările sociale. În ce privește accesul pe piață, mobilitatea și fondurile. Iată domeniile în care trebuie să intervenim. Iar în 21 martie, ministrii de afaceri externe au reiterat acest angajament. Consiliul de Securitate a elaborat uh, rezoluția 1973, care uh, a fost uh, publicată, pe care am salutat-o la fel ca și decizia summitului de la Paris. Trebuie acum să se implementeze această decizie. Vom lansa foarte rapid sancțiuni și ne-am Uh, reiterat și angajamentul de a ajuta populațiile civile, populația civilă din Libia. Poate că politica comună de securitate nu este uh, perfectă, însă trebuie să recunoaștem că chiar dacă s-au luat în ultimul moment, s-au luat decizii importante și pozitive. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru! Dezbaterea e încheiată. Următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Consiliului și al uh, Comisiei cu privire la situația din uh, Japonia, inclusiv uh, catastrofa nucleară.